Dear colleagues, please take seat. Let... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Și haideți să începem reuniunea din această după masă. Continuăm cu punctul 14 de pe ordinea de zi și aș dori să-i spun bun venit domnului Hugerforst, care vizitează Comisia Econ în calitatea de președinte al uh, Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate o entitate independentă internațională care, independentă care se ocupă de aceste standarde internaționale de contabilitate. Domnul Hugerbost este pentru a cincea oară alături de noi. Dumnealui a ocupat diferite funcții în guvernul uh, olandez, inclusiv uh, postul de ministru de, fin- de Îi uh, Sunt bun venit și domnului Michel Prada, președintele administratorilor de active din cadrul fundației IFRS. După cum știți, Standardele de contabilitate sunt deosebit de importante pentru uh, comisia noastră. Avem un grup de lucru care se ocupă permanent de uh, acest subiect și de standardele internaționale de raportare uh, financiară, care uh, a însoțit de la, din primele etape ale apariției acestor standarde internaționale de raportare financiară, aș dori să vă aduc aminte câteva subiecte importante pe care, care țin de acest subiect, pe care le-am discu- discutat din ianuarie 2016. În iunie anul trecut am adoptat un raport, raportul Stolojan, care discută diferite aspecte, în mod specific implicarea Parlamentului, uh, guvernanța Fundației IFRS. Uh, anul trecut a fost marcat de, de adoptarea IFRS 9, ECON, a organizat o audiere publică, a comandat redactarea diferitelor uh, studii și s-a implicat prin uh, diferite activități ale grupului de lucru permanent pe acest subiect. În iulie anul uh, trecut, cu ocazia sesiunii de, cont, de control a ECON, ați avut uh, ocazia să răspundeți îngrijorărilor uh, exprimate de ECON mai ales în ceea ce privește efectele preconizate de noul model folosit, îngrijorările privind noul teren, um, egalitatea de șanse uh, pentru toți actorii care folosesc aceste standarde de raportare financiară internațională. Parlamentul, în octombrie anul trecut, a adoptat o rezoluție care prezintă motivele pentru care nu a susținut uh, adoptarea standardelor internaționale de raportare financiară uh, cu numărul 9, ținând seama că nu există o evaluare de impact care să ne arate care va fi impactul pe termen lung asupra investițiilor și asupra asigurărilor. Din acest punct de vedere am cerut IASB să-și întărească capacitatea pentru a desfășura evaluare de impact în domeniul macroeconomic pentru a identifica uh, efectele nedorite asupra uh, investițiilor standard și pe termen uh, lung. În ceea ce privește IFRS, a fost publicat în septembrie modificarea IFRS 4, o soluție pentru domeniul asigur- asigurărilor prin care a, s-a reușit să se răspundă unor îngrijorări uh, manifestate uh, de noi. Și aș dori să profit de uh, această oportunitate să mulțumesc lui Jean-Paul Gozes și Econ va, va examina soluțiile propuse de Comisia Europeană. În noiembrie 2016 am avut un nou schimb de opinii cu ambii noștri invitați. Am discutat deja câteva din răspunsurile IASB um, oferite în urma rezoluție adoptată de, de Parlament în iunie 2016 și în, ianu- în ianuarie 2017 ați publicat o altă uh, scrisoare cu elemente suplimentare relevante pentru acest subiect și plec de la premisa că astăzi ne veți da mai multe detalii pe acest uh, subiect, pe lângă prezentarea um, programului de lucru pe perioada 2017-2021. Și înainte să vă dau cuvântul, domnule Huberpost, aș dori să insist asupra faptului că în ultimii ani uh, colaborarea Parlamentului European cu IASB a fost consolidată și dumneavoastră, domnule Prada, ați fost uh, pregătiți să veniți uh, rapid în fața Comisiei ECON și a grupului nostru permanent uh, pentru a discuta standardele internaționale de raportare financiară. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și acum vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele amabile din uh, introducerea dumneavoastră. Ca de obicei, este o mare plăcere pentru Michel Prada și pentru mine să fim alături de dumneavoastră din nou. Din nou. Este bine că Bruxelles nu este atât de departe de Londra, pentru că, într-adevăr, vizitez deseori în ultima perioadă Parlamentul European, uh, ceea ce îmi face plăcere de fiecare dată. Am adus-o și pe noua noastră vicepreședintă, uh, Sue Lloyd, tocmai pentru a vedea ce înseamnă și cum se desfășoară comunicarea cu Parlamentul European. După cum ne-ați adus aminte, v-am trimis uh, o, o scrisoare suplimentară în completarea reacției inițiale pe care am avut-o după adoptarea raportului Stolojan. Dacă există alte uh, întrebări, o să încerc, desigur, să vă răspund. În comentariile mele introductive aș dori să mă concentrez pe planul, agenda noastră de lucru pentru următorii ani și v-am trimis o copie a acestuia. Astăzi aș dori să mă limitez doar la câteva subiecte principale. În primul rând, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre proiectul nostru legat de asigurări. Angajații noștri finalizează în acest moment standardul pe care preconizăm că îl vom publica în prima jumătate a anului 2017. Am lucrat deja de aproape 20 de ani acest standard și cred că este urgent să ne încheiem activitatea. În acest moment există o multitudine de standarde de contabilitate pentru asigurări în lume, inclusiv în Europa, ceea ce duce la mm, o gamă largă de uh, rezultate. Analiza noastră uh, ne va uh, arăta că o companie de asigurări care folosește Uh, principii contabile general acceptate, uh, GAP, um, și alte metode uh, duce la o diferență de 25 până la 60% în venit, venit, opera, venit operațional și capital, în funcție de limbajul contabil pe care îl folosește și trebuie să recunosc că pe mine m-a șocat acest lucru că uh, folosirea unui limbaj contabil sau altuia uh, pot duce la rezultate atât de diferite. Uh, unul sau celălalt, uh, ceva nu este în regulă cu unul sau cu celălalt sau eventual cu ambele. Și trebuie să, ne, să plecăm de la standardele acceptate în alte sectoare ale economiei. De exemplu, în, fond, în ceea ce privește fondul, fondurile de pensii, se ține, se ține seama de fiecare dată de rata de dobânda de, de referință, uh, ceea ce nu se regăsește și în domeniul asigurărilor. În mari, mari părți ale lumii, asigurările folosesc uh, folosesc rată de dobândă din urmă cu 20-30 uh, de ani și datorită impactului adus de rata de referință a dobânzii foarte redusă, nu este clar care va fi rezultatul pe termen lung și din motive care țin de stabilitatea financiară este urgent ca riscurile asigurărilor să fie măsurate la rata actuală a dobânzilor și cred, cred că toată lumea este de acord cu noi că trebuie să facem acest lucru. Noul standard uh, privind asigurările va pune capăt de asemenea acestor uh, standarde depășite contabile, ceea ce va permite o mai bună comparabilitate între companiile de asigurări și între acestea și alte entități financiare, cum ar fi uh, fondurile de, gestionare a activelor sau băncile. Există în același timp multe companii de asigurări care oferă produse uh, prin care se fac anumite investiții în produse de asigurări. Și acestea uh, sunt considerate a fi, ca a fi venituri și standardele contabile le permit să facă acest lucru. Un fond de gestionare activelor nu poate să facă acest lucru. Deci, prin acest nou standard se va aduce un, mare, un grad mai mare de transparență în acest domeniu important al economiei. Înțelegem foarte bine că pentru a pune în aplicare nou standard va trebui să trecem printr-un mare exercițiu de punere în aplicare Odată cu completarea noului standard privind uh, as, uh, asigurările, IASB va fi acoperit uh, una din marile lacune existente. Și ce va urma drept urmare? E bine, în loc să începem să lucrăm la un nou standard, cum ar fi recunoașterea veniturilor, în următorii ani o să încercăm să îmbunătățim standardele deja existente. Um, considerăm că putem uh, bunătăți mai bine, um, mai mult uh, comunicarea uh, legată, a, legată de declarațiile financiare. Și cred că trebuie să răspundem anumitor chestiuni. În primul rând, investitorii ne spun deseori că în acest moment raportarea financi- financiară nu prezintă performanța um, unei companii suficient de clar. Uh, investitorii își uh, doresc o dezagregare mai largă și, în același timp, um, ajutăm uh, companiile să renunțe la publicarea standard a unor date, care s-a practicat foarte mult până acum. În același timp, ne îngrijorează um, faptul că se recurge tot mai mult la publicații care nu reprezintă uh, GAP nu intenționăm să intenționăm asemenea alternativă, pentru că unele aduc o plus valoare, însă ne îngrijorează faptul că aceste metode non-GAP uh, prezintă o imagine îmbunătățită a performanței economice a unei companii și evită publicarea multor uh, cheltuieli uh, și probleme care sunt recurente, ceea ce în mod evident nu este în interesul investitorilor și nu este în interesul prudenței pe care trebuie să o avem. Deci ce poate să facă IASB printr-o, prin această abordare care privește o, care se referă la o mai bună comunicare, va trebui să furnizăm o mai bună structură declarației de venituri și declarației privind fluxul de active fluide și uh, s-ar putea să impunem o disciplină mai mare privind uh, prezentarea publică a elementelor nerecurente. O să analizăm de asemenea schimbarea naturii uh, consumului de informații financiare. Investitorii tot mai mult recurg la uh, mijloace electronice pentru a digera informația financiară și considerăm că Consiliul nostru poate face mai multe pentru a îmbunătăți calitatea datelor financiare în format electronic. Ne bucură faptul că de curând am ajuns la concluzia că taxonomia IFRS uh, funcționează foarte bine și suntem convinși de asemenea că o mai bună structurare a declarațiilor financiare primare va contribui la o sporire a calității și a comparabilității informațiilor pro, uh, furnizate de, informa- de entități cum ar fi uh, Bloomberg. În fine, din punctul de vedere al unei mai bune comunicări, comunicări o să reflectăm dacă nu cumva va fi Uh, nu ar fi util să ne îndreptăm uh, înspre tendința tot mai mare de a avea o raportare integrată. Putem să ne gândim la uh, declarația de practică a gestionării unui, unei, coma, unei uh, companii, putem să vedem uh, dacă nu cumva acest document nu ar putea să fie actualizat pentru a ține seama de această tendință de a avea o raportare tot mai integrată. Nu dispunem de expertiză, nu, nu avem nici ambițiile de a stabili standarde pentru informațiile uh, non-financiare, um, non, non uh, însă cred că putem oferi sfaturi când vine vorba de publicarea informațiilor, cum ar fi durabilitatea, guvernanța, pentru ca aceste informații să fie publicate într-un mod consistent și o asemenea declarație ar putea să fie utilă pentru a crea un grad mai mare de comparabilitate când vine vorba de acest tip de raportare, pentru că, din păcate, situația este prea haotică în acest moment și să sperăm că vom putea aduce un grad mai mare de ordine. IASB nu a luat încă o decizie concretă în acest uh, sens, însă vom lua această decizie în viitorul apropiat. Domnule președinte, acestea au fost comentariile mele introductive. Sper că am respectat timpul pe care mi l-ați acordat și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări împreună cu Michel Prada. Vă mulțumesc pentru intervențiile introductive, intervenția introductivă uh, cuprinzătoare. Dau cuvântul domnului Hayes, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Högervos, eh, pentru prezența dumneavoastră în această dupămasă și pentru prezentare și pentru documentele pe care ni le-ați trimis. În ceea ce privește standardele internaționale, e nevoie de claritate, ca oamenii să știe care este valoarea, care este situația fiecarei întreprinderi. Deci ne bucurăm de aceste schimbări și în ceea ce privește impactul real pentru a se dovedi cetățenilor că standardul aplicat în întreaga Uniune Europeană este același, dar întotdeauna există un pericol. E vorba de pericolele legate de consecințele nedorite și de costuri uh, la toate nivelurile până în aplicării ale noilor standarde. Um, în ceea ce privește posibilitatea de dezvoltare de standarde de raportare financiare pentru IMM-uri, a fost o preocupare exprimată în Uniunea Europeană este o chestiune disputată. Altă problemă care a apărut recent este răspunderea democratică a organizației dumneavoastră. Și presupun că au apărut exemple în ultima vreme, situații în care s-a pus această întrebare. Întrebarea este, sunteți mulțumit de ameliorările din ultimii ani pentru a rezolva această problemă? Și deci ce va mai uh, face IASB pentru uh, a ameliora transparența organizației um, în interesul întreprinderilor și a publicului larg din Uniunea Europeană? În ceea ce privește uh, grupul internațion, european pentru standardele financiare, știu că s-a discutat despre instrumentele non-IFRS, și s-a spus, notăm că modificările au abordat multe uh, dintre preocupări, inclusiv în IFRS 9, dar nu um, au ținut cont de preocupările legate de cost a multor entități care nu sunt neapărat companii de asigurări. Și modificările ar putea crea probleme de concurență. Dar, din punctul de vedere economic, nu se poate încă trage această concluzie. Este doar o problemă care a fost identificată. Ce părere aveți în ceea ce privește evaluarea acestei probleme? Cât de reală este această problemă? Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Hayes, pentru întrebările dumneavoastră. Problema guvernanței va fi abordată de Michel Prada în ceea ce privește responsabilitatea. În orice caz, când Parlamentul European ne cere informații, le oferim. Și întotdeauna suntem gata să discutăm cu Parlamentul European. Niciodată nu a fost imposibil acest lucru. În ceea ce privește standardele internaționale de raportare financiară pentru IMM-uri, ele există, dar se concentrează mai ales pe întreprinderile care nu sunt listate în uh, piețele publice. Și în cadrul Uniunii uh, piețelor de capital s-a pus întrebarea putem face ceva pentru uh, companiile mai mici listate în cadrul facilităților multilaterale de comerț, așa numitele piețe nereglementate. Avem contacte cu Comisia Europeană pe această temă. Ne-am întâlnit recent cu aceste facilități multilaterale de comerț și mesajul lor clar a fost vă rugăm să nu creați încă un alt standard pentru că astfel s-ar crea mai multă confuzie. Dar, în cooperare cu Comisia, încercăm să vedem cum putem să facem standardele internaționale de raportare financiară IFRS mai disponibile firmelor pentru că ele să nu trebuiască să parcurgă miile de pagini pe care le-am produs neapărat. Deci studiem posibilitățile și vom ține la curent cu evoluția situației. În ceea ce privește Uh, întrebarea privind uh, standardele IFRS 9, soluția propusă a rezolvat problemele pentru practic toate companiile de asigurări. Singurele care mai au încă probleme sau spun că au probleme sunt conglomeratele, care au și activități bancare și activități de asigurări. Noi nu credem că e o soluție bună, o idee bună ca aceste conglomerate să, să folosească două standarde diferite în raportarea lor financiară. Acest lucru este, nu este, este foarte puțin clar pentru investitori și nu va duce la uh, rezultate bune în reporting. Considerăm că soluția propusă de noi, soluția cu mai multe niveluri, uh, poate fi aplicată fără costuri, fără costuri și eforturi suplimentare și nu ar trebui să creeze dezavantaje în competitivitate pentru companiile respective. Mulțumesc. Vă rog, domnule Prada. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a spune că, la fel ca și Hans, mă bucur să particip la această reuniune și să prezint punctul nostru de vedere Comisiei Econ. În ceea ce privește responsabilitatea și transparența, doresc să menționez faptul că tocmai am finalizat evaluarea uh, periodică a structurii noastre și a eficienței activității noastre. Am primit o serie de observații, majoritatea în care s-a sprijinit organizarea noastră actuală, structura în 3TS. Răspundem în fața Consiliului de Monitorizare și dorim să ameliorăm relația cu acesta în viitor. Răspunderea poate fi îmbunătățită și prin aplicarea transparenței. Știți că toate reuniunile noastre sunt publice. În ceea ce privește discuțiile legate de IASB, am hotărât să fie public și procesul în sine. Deci, astfel, arătăm publicului toate eforturile pe care le facem pentru um, a avea un uh, proces corespunzător. Deși am impresia că cu această structură și cu procesul uh, în modul nostru de funcționare avem probabil unul dintre cele mai bune sisteme de guvernanță, dacă ne comparăm cu alte organizații internaționale. Deci, membrii Consiliului de Administrație uh, monitorizează funcționarea cu multă atenție și încercăm să avem relații excelente cu o serie de actori interesați, parteneri și alte organi organisme care stabilesc standarde și astfel activitatea IASB și concluziile sale sunt bineînțelese și folosite. Orice scrisoare care ne este trimisă este, o facem de asemenea publică. Deci, puteți fi siguri că nu ascundem nimic. Cred, deci, că obținem cele mai bune rezultate posibile conform guvernanței noastre actuale și a, care a fost aprobată de marea majoritate a celor care au auditat-o recent. Mulțumesc. Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba lui Descartes, o limbă rațională și cred că e bine să folosim franceza când vorbim de contabilitate. Um, o prima întrebare este de ordin politic. instituția dumneavoastră se confruntă uh, cu realitatea politică. În ce măsură sau în ce fel alegerea lui Donald Trump în Statele Unite va schimba situația în ceea ce privește standardele contabile? Lucrurile nu erau ușoare, vor deveni ele oare mai ușoare pe viitor? Și mai concret, avem multe lucruri de abordat pentru că vă ocupați de multe domenii de interes pentru noi. Întâi, în legătură cu sectorul asigurărilor, ați vorbit despre nevoia de a se ține cont de um, ratele scăzute de dobând din momentul de față și impactul asupra acestor asupra sectorului asigurărilor. Nu sunteți singurii care sunteți preocupați de acest impact ce dialog purtați sau cum arată dialogul pe care îl purtați cu alte instituții care se ocupă de aceleași probleme. Mă gândesc aici la comitetul de la Basel, în primul rând, pentru a asigura o coerență între abordările dumneavoastră și um, cum, ce, ce argumente, ce schimb de argumente uh, faceți sau în ce măsură aveți abordare complementară sau nu. În ceea ce privește IFRS 4, ați răspuns domnului Hayes spunând că în ceea ce privește conglomeratele, nu e normal să folosească două standarde de contabilitate diferită, dar avem impresia, spunând acest lucru, că condamnați modelul conglomeratului. Dacă este un conglomerat de activități bancare și de asigurări, din el, în el se exersează două uh, măsării diferite. Putem asigura acelea standarde contabile în două meserii? Poate unele standarde nu sunt adaptate celelalte meserii și poate întreprinderile, care are ambele activități ar trebui să folosească ambele standardele. În limba lui cap, cel puțin ceva îmi, îmi, îmi uh, scapă, dar poate veți explica mai bine în limba lui Shakespeare. Parlamentul va, va repeta într-una faptul că nu puteți să fiți una dintre puținele instituții care nu acceptă să intre într-o logică de evaluare a rezultatelor dumneavoastră. În lumea reală ă, se, trebuie evaluat impactul dumneavoastră, impactul instrumentelor dumneavoastră, mai ales impactul ă, standardelor IFRS 9 care ne preocupă. Aș dori să știu care este situația în ceea ce privește standardele privind clearing-ul, uh, care e situația actuală, pentru că în sectorul financiar european este un lucru important și apoi uh, când am fost președinte acestei comisii ne-am ocupat de IFRS 8 și raportarea țară cu țară. Uh, am auzit că au loc dezbateri pentru a redeschide acest standard și aș dori să știu care e situația și ce posibilități examinați. Questions? Sunt multe întrebări. Haideți să încep cu răspunsul privind, care privește pe Donald Trump, poate e cel mai ușor. Americanii, chiar și înainte de a alege pe Trump au hotărât că deocamdată să nu adopte standarde internaționale de raportare financiară IFRS, deci se pregăteau să o facă America măreață din nou chiar și înainte de uh, alegeri. Intervenția domnului Veres este fără microfon. Oh, no, but we have never said so. We have never... Dar nu am spus niciodată așa ceva. IFRS poate fi folosită de anumite companii americane, dar nu pe piața internă. Dar Există 145 de jurisdicții din lume care folosesc uh, sistemul IFRS, deci uh, suntem mulțumiți. Mă întrebați dacă avem relație cu organele de reglementare prudențială? Da, discutăm destul de frecvent și trebuie să spun că esența standardului nostru nu este foarte diferită. Solvabilitate 2 se bazează pe valoarea valorii actuale în funcție de ultimele, ținând cont de ultimele evoluții ale dobânzilor, dar eu cred că standardul nostru este oarecum și mai prudent pentru că în uh, condițiile prudențiale se pot folosi uh, profiturile estimate pentru noi, atâta timp cât profiturile nu au fost obținute, nu le, nu le luăm în uh, calcul. În ceea ce privește con modelul conglomeratului, dacă îl, îl condamnăm, nu, nu, nu-l condamnăm. A fost de altfel un model foarte popular și în țara mea, în țările de jos, înainte de criza financiară. De, de, de atunci băncile nu mai uh, au ambele activități noi considerăm, nu condamnăm însă modelul, condamnăm doar ideea de a avea două standarde diferite într-un singur raport financiar. Și avem o soluție. Um, abordarea pe mai multe niveluri permite companiei respective să arate rezultatele conform standardului EFRS 9, deci practic prezintă aceeași declarație de venituri ca și Uh, celelalte companii, deci nu, au un, uh, nu, se, nu sunt dezavantajate din punct de vedere competitiv. Bineînțeles, uh, vom analiza impactul pe termen lung al IFRS 9. Voi face o, vom face o evaluare post-punere în aplicare după 2-3 ani și vom vedea dacă în practică au apărut probleme sau nu, inclusiv vom vedea dacă IFRS 9 at, ă, permite să atragă mai multe investiții pe termen lung sau nu. N-am înțeles exact interpretarea, dar cred că v-ați referit la clearing. Da, dar nu avem standarde privind clearing-ul. Da, ați spus clearing. V-ați referit la raportarea țară cu țară? A, vă referiți la raportarea pe segmente. Raportarea pe segmente spune că fiecare companie um, dă informații în legătură cu modul în care își împarte activitatea pe domenii, pe, pe țări, dar sau pe fluxuri de venituri. Deci poate să existe un segment de activități bancare, segment de asigurări și așa mai departe. Am uh, evaluat acest standard în uh, evaluarea noastră după punerea în aplicare și rezultatul obținut uh, a arătat că nu sunt probleme majore dar este ceva foarte diferit de ceea ce spuneți dumneavoastră, reportarea țară cu țară pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Înțeleg că acest proces este foarte important pentru politicieni, așa cum am scris în prima scrisoare, noi considerăm că aceste lucruri, chestiuni trebuie să fie uh, Uh, de resortul politicilor publice, ale autorităților publice din grupul G20. Uh, sunt lucruri foarte sensibile din punct de vedere politic și, sincer, dacă am stabili noi un standard, n-ar exista nicio șansă să fie adoptat nicăieri, pentru că politicienii vor spune, e treaba noastră, nu vă băgați în ea. Thank you. Mulțumesc. Domnul Prada. Uh, nu, domnul Kamal. Mulțumesc. Sper că uh, vom încerca să, uh, să vă rog și să ajutăm pe doamna Beres. Uh, voi pune <laughs> eu, dacă vorbesc prea mult, puteți să vă <laughs> uitați în dicționar între timp. Încerc să fiu util în ultimii ani eh, pe care îi petrec aici. Doresc să mulțumesc ambilor domni. Ne-am întâlnit de mai multe ori în ultimii ani și trebuie să recunoaștem că întotdeauna ați fost disponibil pentru a ne răspunde la întrebări nu toată lumea, nu toți cei cărora dorim să le punem întrebări sunt la fel de disponibili. Știți că uh, mă interesează subiectul pentru că mai mulți investitori mi s-au adresat în uh, Regatul Unit cu preocupările lor. Am dorit să pun mai multe întrebări, dar au, pus, au fost puse deja de colegi, deci nu are rost să le repet doar ca să uh, vorbesc. Vor, ați vorbit despre un studiu online. Ați spus că 83 uh, de investitori au luat parte la această, uh, la această anchetă și ați, ați întrebat uh, aceste agenți economici ce părere au despre instrumentele folosite de um, IASB. Am impresia, în primul rând, că reacția investitorilor a fost foarte limitată. Greșesc. 86 de răspunsuri în... sunt multe, sunt puține și când politicienii fac anchete de multe ori, nu întotdeauna primesc un nivel ridicat de, răsp- de răspunsuri, dar credeți că puteți atrage participarea mai multor investitori pentru a ameliora cifrele? Și tot gândindu-mă la investitori, îți hotărât să vă concentrați pe uh, instrumente pentru mai bună comunicare privind raportarea financiară și să puneți mai puțin uh, accentul pe schimbările în reguli. Notez și evaluările dumneavoastră după punerea în aplicare. Noi, în această comisie, dorim evaluări de impact S ante. Dumneavoastră aveți de gând să faceți așa ceva, dar, bineînțeles, și evaluarea după punerea în aplicare e importantă. Investitorii nu se bucură de micile modificări produse în urma acestor evaluări. Bineînțeles, e nevoie uneori de modificări, dar puteți să vă angajați că veți face modificări minime pentru a nu crea probleme investitorilor? Nu credeți că ar trebui mai bine să clarificați principii în loc să înlocuiți prea, introduceți prea multe reguli cu efecte nedorite? Puteți să ne spuneți mai multe despre resursele pe care le uh, dedicați unor grupuri de tranziție, așa numitor grupuri de tranziție. Puteți să ne spuneți ce fac aceste grupuri? Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Kamal. Mulțumesc, domnule Kamal. Ați pus întrebări deosebit de pertinente. Dacă 83 de investitori e o cifră mare, nu, nu este. E foarte greu să-i implici pe aceștia în mod spontan. Nu au întotdeauna resurse spre deosebire de companii care întotdeauna știu cum să răspundă repede și bine. Investitorii au mai puține cunoștințe tehnice, deci nu ne așteptăm ca ei să vină spre noi. Din potrivă, avem un program uh, destul de activ, foarte activ chiar, pentru a-i stimula să intrăm în contact și le trimitem uh, materiale într-un limbaj simplificat acestor investitori ca să-i determinăm să vină spre noi, deci să fie ceva cât mai puțin tehnic posibil. Avem și un grup care îi reunește pe acești investitori. De fapt, este vorba de vreo 15 fonduri de pensii și uh, manageri de capital din toată lumea. Deci, nu numai investitori direct, ci și alte entități care dețin fonduri, facem multe pentru a încerca să îi atragem în acest dialog, dar este o problemă, recunoaștem asta. Și avem și staff care se ocupă numai de treaba asta. Așadar, cât privește menținerea acestor standarde, ați spus pe bună dreptate că nu are sens să exagerăm cu amendamente destul de înguste. Nu dorim ca aceste standarde să fie niște ținte mișcătoare, să se schimbe în permanență. Și cred că e un comentariu binevenit. Pe de altă parte, mulți dintre clienții noștri ne spun că nu suntem suficient de uh, activi, de proactivi. Trebuie să mergem repede și dacă ne uităm la modificările minore pe care le-a făcut anul trecut, nu sunt atât de multe până la urmă, nu este mare lucru și nici nu necesită alocarea unor uh, resurse mari. Cât privește grupul uh, de tranziție, de resurse de tranziție, e ceva mai complicat. Ce înseamnă asta? E un titlu cam complicat, dar de fapt e vorba de un grup care să ajute pregătirea, geneza de noi standarde. Când uh, am avut un discuție în legătură cu recunoașterea veniturilor, am reunit o serie întreagă de experți care au venit cu idei și au pus foarte multe întrebări și, de fapt, întrebările și-au, răspuns, și-au găsit răspunsul foarte repede și asta ne-a ajutat să implementăm standardul respectiv. Am anunțat numai ce că o să mai facem un astfel de grup care să vizeze standardele în asigurări. Asta va reprezenta un mare efort de punere în aplicare de către industria asigurărilor. S-ar treb- ar trebui, va trebui ca companiile de asigurări să schimbe limbajul uh, și metodele contabile de pe, uh, dintr-un moment în altul de pe o zi pe alta și deci asta va fi ceva destul de complicat Doamna Van Hozen, mulțumesc foarte mult. Îl întâmpin aici pe cei doi invitați. Ne bucurăm să-i avem printre noi la comisia noastră. S-au pus deja multe întrebări. Eu poate aș intra mai mult în detaliu, dacă îmi permiteți. Pentru amândoi, aș avea o întrebare legată de ESMA. În primul rând, ESMA publică fragmente din uh, baza de date confidențială legată de procesele de rezoluție și de declarații financiare care vizează aceste standarde IFRS. E vorba de date care vizează anii 2015-2016. Astfel, ESMA dorește să informeze participanții pe piață ce fel de metode contabile introduse pe plan național se conformează cu ultimele IFRS. Vreau să vă întreb, sunteți implicați în acest proces? Ați verificat uh, dacă chiar este cea mai bună metodă de a vedea dacă aceste norme IFRS sunt respectate sau nu? A doua întrebare, de fapt ați făcut aluzie la ea, e vorba de datele financiare electronice. Ce se întâmplă, practic? pentru a reduce costurile și povara administrativă pe care ni le dorim, datele financiare devin și ele uh, deci devin o posibilitate de a fi uh, folosite pe internet, însă e vorba de cum se pot traduce aceste date în niște rapoarte electronice financiare așa cum se cuvine. Eu cred că este o evoluție pozitivă. Întrebarea este unde stăm sau cum stăm cu acest proces și ce fac ceilalți pe plan global. Au și ei uh, idei de a promova date care pot fi uh, manipulate de uh, mașini sau în mod automat sau suntem iarăși noi cumva separați și restul lumii uh, face altceva. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Nu știam nimic despre această inițiativă ESMA privitoare la cele date confidențiale, dar bănuiesc anonimizate, extrase așadar din deciziile respective. Nu știu cât de util poate să fie un astfel de demers. În primul rând, cooperarea dintre membrii Uh, ESMA și punerea în aplicare ține în general de competența națională. Ei pot să compare ce au făcut, uh, dar nu mai mult decât atât. Oricum, uh, cred că lucrurile au mers foarte bine în ultimii cinci ani și standardele au crescut peste tot în Europa. Și bineînțeles că poate să fie ceva aici interesant, dar e clar că au un perimetru de acțiune foarte limitat, având în vedere regulile de confidențialitate a folosirii datelor. Nu cred că noi suntem implicați în vreun fel, o să verific, dar în general noi nu suntem deloc puși uh, implicați în uh, respectarea uh, standardelor de contabilitate, alții fac acest lucru. Nu, dar e vorba de bune practici, spune doamna uh, deputat. Poate ar fi o idee bună. Domnul invitat. Da, domnul Hochervost. Uh, da, în general noi cooperăm bine cu acești cu autoritățile de uh, respectare a standelor. Uh, ne interesează ce ne spun, pentru că se pot detecta anumite slăbiciuni ale standardelor, suntem interesați. În general aflăm despre asta, dar cu ESMA nu am dialogat pe acest subiect. O adăugire, dacă îmi permiteți. Și cu Aiosco și cu ESMA Uh, avem uh, un dialog, dialog legat de implementarea standardelor IFRS. Și deci ne parvin semnale din teritoriu acest dialog cu autoritățile de reglementare ne ajută să înțelegem cum se pun în aplicare aceste standarde în practică. Deci, rețeaua pe care v-am descris-o funcționează foarte bine, domnul Hochervost. Uh, Digita- uh, informația digitală, electronică, foarte importantă aceasta, pentru că mai bine de 75% dintre informațiile folosite investitori vin pe această cale. Ce putem să facem noi? Putem să folosim metode taxonomice și altele pentru a facilita circulația acestor date, apoi am putea ca declarațiile financiare să poată să fie structurate pentru ca ele să poată să fie transmise într-un mod mai fluid pe cale electronică decât până acum. De asemenea, trebuie să ne gândim și la ce fel de date nu pot fi transmise direct, ele trebuie extrase în mod uh, expre Uh, pentru a completa datele uh, astfel codate. Și ceilalți ce fați? Da, uh, cel, trebuie să vedem ce se întâmplă. Discutăm asta în Comitetul de Supraveghere, Monitoring Board. Am senzația că autoritățile de reglementare în acest domeniu parcă sunt un pic depășite. Am discutat și cu SCC, e clar că interesul există. Domnul Fabio De Masi, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă felicit pentru realegerea dumneavoastră, în primul rând. Prima întrebare. <sighs> Pentru domnul uh, Michel Prada, Prada ca și alte mărci de lux, în sfârșit ați vorbit despre transparență și um, darea de socoteală și aș uh, cita din raportul Solojan, care a fost destul de mult susținut aici în uh, această aulă. De obicei, este vorba de contribuții din, din uh, domeniul privat, dar care înseamnă posibilități de conflicte de interes. Trebuie diversificate aceste surse implicate și sursele publice. Așadar, raportul spune că nu e vorba numai de transparență și întâlniri uh, pentru aceste instrumente financiare, ci poate de mai mult. Al doilea, al doilea rând, aș referi la ce a spus pe Avanș Beres. Normele contabile și uh, lupta împotriva fraudei fiscale. Ați spus că G20 trebuie să se ocupe de acest lucru. Da, este un subiect sensibil politic. E adevărat, însă nu puteți să închideți ochii nici dumneavoastră. Asta spune și raportul Solojan. Comisia și ceilalți trebuie să vadă în ce măsură normele contabile sunt implicate cumva în facilitarea fraude fiscale. Deci, încă o dată, bineînțeles că se pot lua o serie de decizii uh, politice, dar nu cumva și o evaluare din partea dumneavoastră ar fi binevenită, o plănuiți cumva. Încă o dată, în raportul Solojan se spune că este nevoie de o evaluare a strategiei pe termen lung de investiție care să reducă pe termen scurt volatilitatea declarațiilor financiare Credeți că s-a rezolvat această problemă identificată în raportul Solojan sau poate că mai sunt alte lucruri de făcut în continuare? În ce privește finanțele, trebuie să recunosc că sistemul nu este încă stabilizat. El s-a schimbat în timp și, de fapt, s-a îmbunătățit. Și lucrurile s-au lămurit. Însă, astăzi, ne bazăm pe trei Rezultate principale. Trei finanțări, mă scuzați. Două trăim vin din acele contribuții sponsorizate, sponsorizate public de la nivel național sau regional, așa numite. Și ele sunt determinate de PIB. Și această tendință s-a accentuat în ultimii ani și nimeni nu mai contestă. Însă s-ar putea că, da, în anumite țări și regiuni să nu stea lucrurile așa de roz. Însă principiul este așa, că majoritatea țărilor care au adoptat uh, normele IFRS și le-au uh, promovat uh, sunt tributare acestui model cu calculul pe bază de PIB. Avem și noi finanțare prin resurse proprii, dar și alte rețele. Noi așa suntem uh, finanțați, vă spuneam, inclusiv cu resurse proprii, facem sau publicăm uh, diverse documente. Încercăm să ne descurcăm cât mai bine la acest capitol, însă, pe de o parte, noi suntem cei care trebuie să producem un bun public și asta în mod gratuit. Pe de altă parte, avem și o activitate productivă pentru că aducem o plus valoare prin activitatea noastră și atunci uh, noi colectăm uh, acest gen de uh, contribuții prin proprietatea intelectuală. Este clar că, în general, ne-am organizat foarte bine în ultimii ani, adică a mers în crescendo. Eu, când am intrat în această organizație, aveam foarte puține rezerve, uh, la dispoziție. Acum însă totuși am acumulat un an de rezerve financiare, ceea ce nu e rău pentru organizație de tipul nostru. Da, lucrurile merită să fie în continuare stabilizate și nu e deodată simplu să asiguri finanțarea unei organizații cum este cea noastră. În ce privește raportarea țară cu țară? În majoritatea jurisdicțiilor, să folosesc uh, standarde separate pentru tot ce înseamnă fiscalitate. Și deci e ceva separat și aici este și problema. O astfel de raportare țară cu țară înseamnă să se intre într-un asemenea nivel de amănunt încât nu știu dacă am putea să o facem. Nu zic că e imposibil, dar nu văd ce obiectiv public uh, superior ar putea fi invocat. Încă o dată, pentru mine e o chestiune de politică și nu de standarde contabile. Pentru că e vorba de sistemul de fiscalitate, de taxare. Așa cum am spus la început, Probabil că standardele în acest domeniu, adoptate de alte entități din lume, de fapt este aproape zero sau nul. Domnul Mihail Raimon. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că, uh, pentru că veniți în mod regulat uh, la Comisia Econ pentru a purta un, acest, un asemenea dialog. Vă mulțumesc pentru explicațiile oferite pe marginea raportului. Aș avea cinci întrebări concrete în ceea ce privește guvernanța, în ceea ce, în ceea ce privește componența IASB, Parlamentul European a cerut ca um, ca Ministerul de Finanțe, uh, reprezentate, nu doar ministerele de, de finanțe, dar și întreprinderile mici și mijlocii să fie reprezentate. Uh, spuneți că doar cinci membri au un uh, trecut în, uh, au, au un trecut în acest domeniu. Deci aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu cerințele Parlamentului European, cum sunt reflectate sau nu în componența ISB. O întrebare suplimentară. în regulament, în uh, statutul uh, fundației dumneavoastră se cere ca cel puțin 30% din uh, membrii acestei fundații să fie femei. Există intenții ca această cotă să fie respectată în viitorul apropiat. A treia întrebare în ceea ce privește Comitetul de Monitorizare. Din răspunsurile dumneavoastră nu am înțeles Uh, care va fi rolul acestui uh, comitet, unul mai activ, unul mai puțin activ și ajung la întrebările pe fond. Atunci când uh, este vorba de societățile comerciale cu un scop anume, în, contextul crizei financiare, am înțeles că sta- noile standarde internaționale de raportare financiară ar trebui să ne ajute să, să depășim, să evităm pe viitor asemenea criză, dar dumneavoastră spuneți acum că acestea nu ar fi de util. Am înțeles eu bine sau nu? Și ultimul punct, protecția mediului înconjurător. Uh, Parlamentul a cerut ca um, aspectele care țin de mediu trebuie să se reflecte în activitatea Um, IASB și am înțeles că doar uh, fonduri limitate au fost și resurse limitate au fost uh, puse la dispoziție pentru a ține seama de aceste aspecte și aș dori să vă întreb dacă preconizați ca situația să se îmbunătățească în acest moment. Mulțumesc. Maybe if I can start with the uh, last question. Începe cu ultima întrebare legată de riscuri. Bineînțeles că riscurile privind climatul. Noi nu avem uh, astfel de expertiză, dar e clar că e, se resimte nevoia peste tot, în, peste tot în lume pentru a face așa ceva, pentru a avea niște standarde pentru climat și să îi ajutăm pe cei care doresc, pe companii, să poată să intre în uh, acest uh, proces deci să se considere și riscurile legate de climat în uh, aceste demersuri. Cât privește standardele noastre, sunt multe lucruri de făcut, De pildă, ce privește bunurile cumva pierdute, uh, pentru că imediat uh, există niște proceduri aici și bineînțeles că asta ne poate preocupa în viitor. Ce privește componența ISB, noi nu suntem organizație de tip reprezentativ. Trebuie ca comitetul nostru, să, bordul să fie independent, el nu are o valență reprezentativă, însă avem autorizație de reglementare în acest bord și înainte de deveni președinte al ISB. Eu am fost făcut parte din autoritatea de reglementare a pieței și am lucrat pentru inve, uh, protecția investitorilor mici, uh, cei care își investesc pensiile de pildă și asta face parte din ADN-ul meu și aceasta mă preocupă și în continuare. Noi ne gândim în permanență la public, la cetățenii obișnuiți și la interesele lor. Așa cum am spus în răspunsul meu, în scris, aș spune că vreo șase dintre membrii noștri tocmai au acest gen de uh, experiență. Când privește uh, echilibrul de gen, avem cinci uh, femei, mai bine decât uh, înainte, în acum cinci ani. Avem o vicepreședintă, uh, vicepreședinte femei, uh, în total, deci mai mulți membri sau membre feminine, dar cred tocmai că ne găsim pe o tendință uh, prin care peste, câteva, peste câțiva ani uh, o să fie chiar uh, dominat bordul de prezența feminină. Și la ultima întrebare, mă scuzați, nu am înțeles-o. Despre ce ați întrebat? We understood that, uh... <clears throat> În ultimii ani, ați spus, dacă am înțeles noi bine, că ar fi bine să avem un nou standard IFRS 10, care ar putea să fie o soluție. Să încerc să răspund, dar nu acum, mai încolo. Thank you very much. I don't see other quest for the Vă mulțumesc. Văd că nimeni da, doamna Perez dorește să revină la CatchDI. Le CatchDI pour reposer... Da, de fapt, pun din nou întrebarea pe care vreau să o pun. Nu era vorba de clearing, ci de leasing. E ceva de actualitate. Și cât ce privește raportarea țară cu țară, și ce ne spuneți despre segmentele operaționale din FRS 8, nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră și nu sunt singura de aici. Spuneți că e vorba de o hotărâre de tip politic, dar și domnul Prada a spus asta. Sunteți, în general, finanțați de bani, prin bani publici. Și asta pentru a promova lucruri pe care și noi le cerem, cum ar fi transparența în toate țările. De asta avem nevoie de contabilitate țară cu țară dacă doriți numai uh, date consolidate, pentru că nu mai știm de unde s-au extras minereuri și de unde s-au făcut, uh, uh, unde s-au făcut profituri și așa mai departe, e clar că nu putem să mai intervenim și să mai tragem atenția. Indiferent de baza fiscală, este nevoie de transparență ca să știm ce activități, într-adevăr, conduc statele membre, fiecare în parte iar comunitatea internațională vă cere dumneavoastră să progresați în acest domeniu. Poate că contabile de la cele patru mari companii de Big Four nu vă cer, dar noi vă o cerem și nu numai uh, tendința aceasta este. Eu cred că dezbaterea este uh, o dezbatere deschisă. Mă refer la acea care vizează direct IFRS 8 și uh, modificarea acestora. Aș dori să aflu mai multe despre cum uh, doriți să procedați în acest sens. Vă mulțumesc! Mă tem că ar trebui să mă repet dacă doriți să vă răspund întrebării. Am motive bune pentru a afirma. Deci înțeleg că dumneavoastră vă doriți să ne îndreptăm în acea direcție, dar există foarte multe autorități publice care nu își doresc acest lucru și în uh, larga comunitate internațională de raportare financiară, ideea defalcării raportării financiare pe fiecare țară în parte ar face ca raportarea financiară să devină foarte voluminoasă și uh, tocmai de aceea am evitat discutarea acestei idei în ultima reuniune. de leasing, uh, în ceea ce privește leasingul, totul este în, în mâinile Uniunii Europene acum. Nu am înțeles, uh, nu mai țin minte care este întrebarea în legătură cu leasing. Care este propun, uh, obiectivul general al propunerii dumneavoastră? Da, este una din cele mai importante inovări în, în contabilitate și anume riscurile care acum nu sunt văzute foarte clar, care deseori intenționat nu apar în, în uh, bilanțuri, să devină mult mai vizibile pe, uh, pe aceste, pe aceste uh, bilanțuri și uh, nu va mai exista nicio, niciun avantaj uh, din punct de vedere contabil al unor oper- reprezentat de operațiunile de leasing față de operațiunile de achiziție. Vă mulțumesc foarte mult. A fost un schimb de opinii foarte rodnic pe anumite subiecte. Cred că va trebui să continuăm dialogul inclusiv subiectul raportării pe fiecare țară în parte. Aș dori să mulțumesc pentru cooperare și aștept cu nerăbdare să uh, ne revedem aici. Mulțumesc! So we can move to și acum putem trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. Controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Astăzi vom discuta directiva recent uh, aprobată, IDD, directiva privind distribuția de asigurări și vom discuta de asemenea o serie de măsuri de punere în aplicare conexe. Aș dori să-i spun bun, bun venit lui Natalie Bergea din partea comisiei de la DigiFisma și Catei Firță din Departamentul de Protecție a Consumatorilor de la EIOPA, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și spun bun venit și echipelor lor, desigur, și raportorul nostru este prezent. Este al 26-lea slot uh, dedicat controlului actelor delegate și măsurilor de punere în aplicare. Este o inovare care a fost deosebit de importantă din punctul de vedere al organizării muncii noastre, pentru că aceste acte um, sunt deosebit de importante în contextul legislației Uniunii Europene și cred că aceste sloturi oferă o capacitate suplimentară de monitorizare, de verificare Parlamentului European. După cum am spus, astăzi vom discuta despre IDD. În februarie 2016, EIOPA a primit o, un mandat din partea Comisiei pentru a oferi un aviz tehnic uh, privind uh, conținutul unui act delegat. După, după faza de consultare, anul trecut EOPA a, și-a publicat avizul tehnic și înainte de 1 februarie va adopta avizul tehnic definitiv. Actele uh, delegate se referă la monitorizarea produselor, guvernanța, conflictul de interese, stimuli și evaluarea uh, potrivirii produsului uh, respectiv care este recomandat unui, unui uh, utilizator. EIOPA a fost invitată să prezintă un format standardizat al contractelor de asigurare prin intermediul unui standard tehnic de implementare înainte de 22 februarie 2017 și în plus a fost lansată o consultare de către EIOPA pentru a vedea care sunt părerile uh, părților interesate în legătură cu un set de uh, linii directoare dacă anumite uh, produse, uh, produse de investiții pot fi considerate complicate sau mai puțin complicate. V-am uh, distribuit o serie de documente pregătitoare înainte acestei uh, reuniuni. Vom da cuvântul în primul rând Catiei Vârț, după care lui Natalie Berger. Fiecare cred că va avea la dispoziție aproximativ 5 minute după care va veni rândul membrilor noștri. Vă rog, Cate Vârț, în primul rând. Vă mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei ECON pentru ocazia de a vă prezenta situația actuală a activității EOPA în legătură cu măsurile de nivelul 2 privind directiva privind distribuția de, distribuția de asigurări. Este vorba de standardul tehnic de implementare pentru documentul informativ privind produsul de asigurare. Din acest punct de vedere, protecția consumatorilor se află în centrul activității EIOPA și EIOPA consideră că propunerile sale contribuie în mod activ la singurul manual al pieței unice privind protecția consumatorilor. În primul rând, permiteți să subliniez faptul că propunerile noastre trebuie să fie uh, aprobată de Consiliul de Supraveghetor a EIOPA în data de 30 ianuarie, deci declarația mea de astăzi uh, trebuie înțeleasă în contextul uh, aprobării ei ulterioare de către comite, acest comitet al EIOPA. Noi intenționăm să respectăm termenul limită stabilit de comisie 1 februarie 2017 în ce privește avizul tehnic și să respectăm de asemenea data de 23 februarie 2017 în ceea ce privește standardul tehnic de implementare. În al doilea rând aș dori să uh, insist asupra faptului că propunerile noastre reflectă o, pub- o consultare publică um, extinsă am organizat o audiere uh, publică, de exemplu, în septembrie anul trecut, în ceea ce privește proiectul de standard, te- uh, standard tehnic de, standardului tehnic de implementare. Uh, toate propunerile se bazează pe evaluarea ale impactului detaliată. Pe fond, o să mă concentrez pe um, avizul tehnic în ceea ce privește uh, actele delegate. În ceea ce privește conflictele de interese și stimuli, Europa consideră că este deosebit de important să există norme clare privind identificarea și gestionarea conflictelor de interese pentru a ne asigura că distribuția asigurărilor se desfășoară ținând seama de cele mai bune interese ale cons- consumatorilor. Europa are o o părere imparțială față de modelele de afaceri uh, ale distribu- celor care distribuie asigurări și nu favorizează un model uh, anume. Unii respondenți au spus uh, și-au manifestat îngrijorările în legătură cu faptul că Aiopa AIOPA Um, ar permite un sistem de uh, stimuli introdus pe ușa din spate. Nu este intenția noastră. Am, uh, am uh, înlăturat uh, trimiterea prin care spunem că în momentul în care există stimul s-ar putea să, să apară în mod, uh, în mod uh, automat un conflict de interese. În ceea ce privește acești stimuli, uh, Înțelegem că există standarde diferite privind uh, impactul dăunător uh, care există în IDD față de uh, consolidarea calității din MIFID 2. Acum ne referim la o listă de, de criterii de evaluare pentru a atrage atenția companiilor că există o Uh, posibilitate ca drepturile consumatorilor să nu fie respectate dacă asemenea uh, tipuri de stimuli sunt uh, plătiți sau sunt primiți. Și cred că trebuie să ținem seama de toți factorii relevanți care ar spori sau ar reduce riscul unui impact dăunător și uh, trebuie să ne asigurăm că există măsurile necesare care să reducă un asemenea impact dăunător. În ceea ce privește supravegherea produselor și guvernanța, considerăm că este deosebit de important să se țină seama de interesele consumatorilor pe parcursul întregului ciclu de viață a unui produs de asigurare. În același timp, trebuie să fie respectat principiul proporționalității, ținând seama de uh, varietatea produselor de asigurare existente pe piață. În ceea ce privește piața target, ne referim la importanța profilului de risc, la complexitatea și natura produsului de asigurări. În plus, am sporit pragul de la care un mediator de asigurări, un intermediar de asigurări, este considerat a fi un producător al unui produs de asigurare și trebuie să uh, fie clarificate uh, trebuie să fie clarificate uh, condițiile, situația în care se află acest, această companie de asigurări. În ceea ce privește criteriile pentru alte produse de investiții care nu sunt complexe, am uh, modificat în mod profund lista acestor criterii, astfel încât să se țină seama de caracterul specific al uh, sectorului asigurărilor, garantându-se în același timp uh, alinierea cu MIFID 2. În ceea ce privește standardul tehnic de implementare pentru documentul informativ privind produsul de asigurare, trebuie să garantăm consumatorilor o um, posibilitatea de a face alegeri fiind mai bine informați. Consumatorii uh, uh, se, își desfășoară activitățile tot mai mult în, într-o lume digitală și trebuie să ținem seama uh, de caracteristicile acestei lumi, uh, acestei lumi digitale în ceea ce privește lungimea acestui document am uh, sprijinit ideea de a avea două pagini de format A4 și uh, un singur document. În concluzie, considerăm că am listat și că am ascultat îngrijorările exprimate de părțile interesate pe parcursul uh, audierii și am încercat să răspundem acestor îngrijorări, garantând în același timp un standard uh, înalt de protejare a intereselor consumatorilor. De urmare, considerăm că avizul tehnic și standardul tehnic de implementare sunt un bun punct de plecare pentru viitorul act delegat. Mulțumesc. Mulțumesc, Natalie Bărșie. Mulțumesc, domnule președinte Gualtieri, pentru că ați invitat Comisia um, la această discuție privind uh, acest act legislativ foarte important, uh, privind uh, distribuirea în, de asigurări, distribuția de asigurări. Doresc să mulțumesc uh, EIOPA pentru cooperarea cu noi la nivel tehnic. Doresc să prezint mai întâi contextul general care al punerii în aplicării a directivei privind distribuția de asigurări, pentru că, din câte am înțeles, actorii interesați au exprimat preocupări în legătură cu calendarul punerii în aplicare și Cati a vorbit despre acesta. Uh, și din câte am înțeles, atât Comisia cât și EIOPA au făcut toate eforturile pentru a se asigura că actorii interesați au cât mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti. În ceea ce privește transpunerea directivei privind distribuția de asigurări, eh, noi ajutăm statele membre să asigure o transpunere completă până în februarie 2018. Am organizat primul atelier de transpunere în toamnă și mai urmează încă unul în luna martie. Și, bineînțeles, secretariatul ECON poate să participe bine la aceste ateliere. Pentru a facilita punerea în aplicare a directivei privind distribuția de asigurări, am pregătit uh, o solicitare de sprijin tehnic cât mai în avans. Bineînțeles, am ținut EIOPA la curent de pregătirea um, acestui aviz care a fost uh, transmis în februarie 2016, deci cât s-a putut de repede și am cooperat cu EIOPA pentru a-i permite să uh, transmită acest aviz tehnic cât mai repede și la timp, deci pe 1 februarie și 23 februarie. După ce primim avizul de la IOPA, vom face toate eforturile pentru a merge mai departe cu finalizarea actelor delegate pentru a ne achita de responsabilitatea pe care um, ne-a dat-o legiuitorul. Legiuitorul ne-a dat posibilitatea să adoptăm acte delegate privind conflictele de interese, stimulentele, evaluarea um, potrivirii uh, standardelor și standarde tehnice privind uh, formatul uh, doc, uh, documentului conținut informațiile referitoare la produsele de asigurări. Uh, Considerăm că aceste măsuri de punere în aplicare sunt extrem, element, elemente de, extrem de importante pentru o bună aplic, punere în aplicare a directivei privind distribuția de asigurări. Suntem conștienți de faptul că e nevoie de cât mai multă transparență și informații, cât mai multe informații obținute cât de repede pentru că actorii interesați să poată să aplice directiva și să se pregătească să o aplice la timp. În exercitarea prerogativele noastre de adoptare de acte delegate, ne vom asigura că actele delegate și standardele tehnice vor aduce cât mai multe beneficii participanților la piață și a autorităților competente. Vom uh, oferi uh, Uh, vom, uh, face în așa fel încât să crească uh, siguranța juridică și ne vom asigura că vom asigura o protecție a consumatorilor de nivel cât mai înalt. Ne vom asigura că în pregătirea actelor delegate respectăm sau rămânem foarte aproape de text care este uh, primul nivel de, de referință, deci textul directivei în sine și vom fi foarte atenți să evităm orice risc ca actele delegate să um, prevadă lucruri diferite de uh, directiva în sine. Așteptăm cu nerăbdare avizul tehnic al EIOPA. După ce îl primim, vom uh, reacționa cât de repede. Dorim ca actul delegat să fie adoptat de comisie cât de repede. Uh, sperăm să cooperăm strâns cu colegii de la Parlament pentru a permite uh, controlul acestui act delegat și pentru a oferi participanților la piață cât mai mult claritate în legătură cu noile reguli, pentru a asigura o protecție maximă a consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că trebuie să, să putem să Um, profit de ocazie pentru a felicita Comisia pentru acordul cu Statele Unite privind asigurările și reasigurările și acum dau cuvântul colegului Werner Lange. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să, o să plec de la cele spuse de doamna Berger la sfârșitul intervenției dumnei. Noi, parlamentarii, am uh, luptat mult pentru a obține acest compromis. Uh, am luptat uh, din greu și cu Consiliul. Nu a fost deloc ușor și și din partea IOPA, în momentul în care ne face o propunere, um, mă aștept să respecte măsurile de nivel 1. Datorită faptului că primul text propus uh, nu respecta acest lucru, în noiembrie am uh, trimis o scrisoare președintului IOPA, care în data de 15 decembrie mi-a răspuns și acest răspuns este foarte vag, dă dreptate Parlamentului între uh, proiectele, <laughs> proiectul de aviz pre, uh, prezentat este diferit uh, față de ce cerusem noi. În ceea ce privește aceste stimulente, trebuie să, să garantăm că furnizorii de asigurări pot să-și desfășoare activitatea plecând de la anumite comisioane. Și la nivelul, la măsurile de 1-1 nu sunt, uh, nu sunt interzise comisioanele uh, respective, dacă ele nu au, uh, nu au consecințe dăunătoare pentru clienți, pentru, consuma, pentru consumatori. Statele membre pot interzice, pot interzice aceste provizioane sau nu. Ceea ce a făcut EIOPA prin așa numita listă negativă, listă neagră, nu nu reflectă ceea ce cerusem. Și dacă există o listă pozitivă, atunci IOPA ar trebui să prezinte anumite criterii, nu criterii de excludere. Criteriile trebuie să fie formulate în temeiul uh, textului legii și atunci putem să fim de acord. Apoi, conflictele de interese. Din nou, s-a încercat ca MIFID 2 să fie amestecat cu IDD, cu această directivă privind distribuția de asigurări, ceea ce încercasem noi să evităm uh, cu orice preț, pentru că uh, există o, o diferență între stimulantele din MIFID 2 și stimulantele din uh, IDD, din această directivă. Am și am scos din uh, directiva privind distribuția de asigurări pasajele care, uh, alineatele, bucățile de text care existau în MIFID 2 Apoi, în proiectul de aviz al, uh, al EIOPA, se spune că asigurările nu mai uh, pot uh, să țină seama de piața target pe care o au, ceea ce nu reflectă intențiile legiuitorilor. Și ultimul punct, EIOPA nu face diferență între cei care concep un produs de asigurare și cei care vând un produs de asigurare, ceea ce face uh, posibil ca mediatorii, cei care distribuie asigurări, să fie, să, se, să fie tratați la fel ca și cei care concep uh, un produs de asigurare. Și uh, ținând seama că nu se reflectă măsurile de nivel 1, uh, Um, nu cred că există o majoritate în Parlamentul European care să accepte acest lucru. Am făcut acest lucru cu BRICS, am făcut, și cu, am făcut același lucru și cu uh, paradisurile uh, fiscale săptămâna trecută, deci aș dori să rog Comisia Europeană și EIOPA să respecte, uh, să respecte um, litera și spiritul măsurilor de nivel 1 în momentul în care propun măsurile de nivel 2, pentru că eu cred că dacă nu vor face acest lucru, în vară vom respinge aceste măsuri. Deci am o rugăminte adresată celor două instituții să nu uh, întârzie uh, procedura și apoi Comisia uh, trebuie să furnizeze suficient timp Parlamentului European pentru a îi permite să lucreze, pentru că dacă nu, uh, lucrurile vor fi uh, foarte dificile am, însă pentru acest lucru, atât Comisia cât și EIOPA trebuie să respecte uh, măsurile de nivel 1. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului, care a avut o poziție suficient de, de clară și experiența trecută cred că a demonstrat că Parlamentul este dispus să respingă un act delegat dacă consideră că acesta nu respectă măsurile de nivel 1 din partea grupului politic uh, SID nu îl văd, nu îl văd prezent pe raportorul din umbră, Pervaș Beresen, pentru că, pentru că și domnul Sant este prezent. Eu sunt doamna Catrin Sailer astăzi. No, Catherine Steiner uh, ar fi sprijinit pe raportorul nostru și pe, din cel puțin trei motive. Întâi, având în vedere practica din mandatul actual în ceea ce privește actele delegate și exigența de care a dat dovadă Parlamentul de mai multe ori și care trebuie să arate Comisiei că Parlamentul este deosebit de vigilent în ceea ce privește adecvarea actelor delegate la elementele definite la nivelul întâi, deci în adoptarea directivei și doamna Catherine Styler este îngrijorată de coerența între directivă și actele delegate, mai ales în ceea ce privește mandatul larg acordat de Comisie Autorității uh, de Asigurări și Pensii Ocupaționale um, inclusiv uh, agenții economici mici, trebuie să respecte toate actele delegate. Și există și o îngrijorare în ceea ce privește concurența între diferiții actori. arbitrajul între eficacitate și protecția consumatorilor și condițiile de distribuție și de concurență echitabile între diferitele produse de asigurări. Și Catherine Steiner și noi, noi toți Știm că există o presiune din partea actorilor de pe piață care întotdeauna sunt îngrijorați de termenele de punere în aplicare a legislației, dar, uh, bineînțeles, trebuie să-i ascultăm. Trebuie să înțelegem și pe ei, mai ales atunci când au argumente care par logice. Uh, de aceea cerem Comisiei să fie foarte atentă la punctele identificate aici. Cred că acesta ar fi, uh, acestea ar fi principalele elemente din intervenția lui Catherine Schleiner, uh, dacă ar fi fost aici. Acum are cuvântul domnul Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegilor de la Comisie și de la EIOPA pentru prezența lor azi aici. Sunt preocupat de faptul că calendarul adoptat de EIOPA va crea foarte multe nemulțumire în întreaga industrie. Uh, va fi nevoie între 12 și 18 luni pentru a se face testele necesare și a se lua măsurile de punere în aplicare. Calendarul propus uh, de, uh, acum este de, de mai puțin de 6 luni, deci nu va fi suficient pentru a se testa sistemele și de a asigura protecția consumatorului. Aș, aș dori să întrebe Iopa dacă este mulțumită, dacă a avut loc suficient dacă, dialog cu toți actorii interesați, mai ales cu întreprinderile mai mici care vor fi afectate și probabil mai puțin capabile să reacționeze rapid decât întreprinderile mari. Nu sunt mulțumit nici de testele în rândul consumatorilor făcute de IOPA înainte de faza de consultare. Nu cred că s-au luat suficient în considerare modul în care documentul care uh, Uh, conține informațiile privind produsul de asigurări va fi folosit uh, pentru uh, produsele multirisc. Acest document a fost prevăzut pentru consumatorii în detaliu și nu se va fi adaptat majorității produselor care oferă mai multă personalizare individuală și acoperă riscuri multiple. Aș cere um, organizației autorității EOPA să clarifice acest lucru. Uh, și o observație mai generală, făcută și de antevorbitorii mei. Este important ca IOPA să nu se îndepărteze de textul de nivel 1 și să meargă mai departe decât au dorit colegiuitorii. Referința în text la o listă neagră a, care să definească conflictele de interese și să interzică vânzările în afara pieței ținte depășesc condițiile din legislație de nivel 1. Aș dori ca EIOPA să ne dea explicații și poate și Comisia de ce se aventurează într-un teritoriu pe care nu le-am uh, autorizat să se aventureze. Mulțumesc. De la GUE nu pare să fie nimeni prezent nici de la ALDE. Domnul Lamberts, veți lua cuvântul în numele lui Sven Gigold? Vă rog, aveți cuvântul. I-am promis lui Sven că a 11-a oară când ne locuiesc va fi gratis, dar până atunci mă plătește. Și mă inspir de la avocații de la Londra ca să știu cât uh, să mă plătească, dar nu-i spune o să primească factura. Voi fi mai puțin spontan decât de obicei pentru că citesc notele pregătite pentru Sven. Deci, munca de până în aplicare a directivei uh, privind distribuția de asigurări va avea loc în momentul în care avantajele pieței interne pentru investitorii în detai nu și-a atins potențialul Um, investitorii se confruntă pe de o parte cu un mediu cu um, profituri mici, dar taxe mari, deci suferă din această cauză, în, în timp ce intermediarii și gestionarii de active sunt cei care ob obțin majoritatea veniturilor. Deci, fără eforturi majore de reformă, um, se va deteriora calitatea vieții cetățenilor și, pe de altă parte, experiențele din statele, anumite state membre, cum ar fi Suedia, arată că reglementarea eficientă, ținând cont de, producătorile, de, de preocupările consumatorilor și ofertaților de produse, este posibilă cu reducerea taxelor în interesul consumatorilor, oferindu-se în același timp multe produse de investiții de către companii private. De aceea este important să se aplice bine directiva privind distribuția de asigurări pe baza textului legislativ care a făcut uh, obiectul uh, unui acord între instituții Um, trebuie să, să, să se evite poveri uh, inutile asupra participanților pe piață și să se uh, evite distorsionarea concurenței. Este foarte important ca instituțiile și actorii implicați în uh, proces, cum ar fi EIOPA, Parlamentul, Comisia și statele membre, să um, nu cedeze în fața solicitărilor industriei. Știm că uh, Uh, de, uh, mm, reprezentanții industriei fac mai mult lobby decât organizațiile de protecție a consumatorilor. Consumatorii trebuie să fie cei care trebuie să protejeze de pe urma investițiilor și de pe urma avantajelor uh, pieței unice. Acestea fiind spuse și concentrându-ne pe conflicte de interese, ne bucurăm că IOPA a introdus un principiu de nivel înalt pentru a se asigura dacă un stimulant are un impact asupra serviciului respectiv pentru consumatori. Astfel, Uh, se pot identifica activitățile contrare intereselor um, consumatorilor. Ne bucurăm de comunicarea cu reprezentanții EIOPA, Parlamentului Comisiei Statelor Membre, pentru uh, a permite un nivel ridicat de protecție a consumatorului și uh, un <laughs> cadru echitabil pentru produsele de asigurări. Amin. Yes, now we start uh, with the cash DI. Și acum trecem la celelalte intervenții. Mai întâi Albert Sant. Mulțumesc, domnule președinte. În funcție de modul în care colegiuitorii reglementează industria de asigurări, până la urmă efectul uh, va fi unul asupra consumatorilor care nu se vor bucura de aceeași protecție în toată Uniunea Europeană. Dar trebuie să fim atenți la costuri. Se riscă să se creeze poveri dacă se oferă o soluție unică. Poate ar fi fost bine să se rezolve problema nu printr-un regulament, ci printr-o directivă. Dar acum că EIOPA își finalizează avizul pe baza căruia Comisia va pregăti măsurile, doresc să subliniez faptul că industria asigurărilor, industria asigurărilor nu există doar uh, instituții uh, mari și mijlocii, ci și IMM-uri. De exemplu, în Malta, există mm, astfel de IMM-uri uh, și în uh, alte regiuni ultraperiferice. Trebuie să se asigure un nivel de flexibilitate pentru cei care trebuie să aplice aceste măsuri, uh, producătorii, intermediarii și distribuitorii pe scară mică. Textele propuse nu ar permite această flexibilitate. Ținerea, trebuie să țină cont de principiul proporționalității în avizul tehnic, Asta înseamnă că întreprinderile mici sau micro-întreprinderile, ca intermediar de asigurări, trebuie să poată să respecte actele delegate în cadrul parametrilor care îi caracterizează, adică micro. Pentru aceste întreprinderi, de, eh, prevederile propuse ar aduce o povadă enormă, ar crește foarte mult costurile, fără a oferi mai multă valoare adăugată consumatorilor care trebuie să plătească până la urmă pentru toate aceste lucruri. Am fost alestrat de mulți operatori din țara mea și doresc să vă spun uh, că sunt scandalizat. Lucrurile pot fi rezolvate cu bunăvoință și cu conștientizarea faptului că e nevoie de măsuri specifice pentru întreprinderile foarte mici în acest domeniu. Mulțumesc. Domnul Hayes. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să iau cuvântul prea mult, dar doresc să spun că sprijin observațiile raportorului care a subliniat cinci domenii în care, după părerea lui și după părerea mea și după părerea multor membri ai acestei comisii, s-a depășit mandatul uh, din legislația de nivel 1 care a fost acordat EIOPA și cred că e o problemă gravă. Recent, comisia noastră a respins un, act, un alt act delegat uh, care uh, Um, era foarte diferit de cele prevăzute în legislație de nivel 1 și s-ar putea să fim obligați să facem același lucru și în acest caz dacă nu obțim reacția pe care o dorim din partea EIOPA. Înțeleg că EIOPA și Comisia se confruntă cu dificultăți. Știu că trebuie să aibă o abordare echilibrată. Pe de o parte, așa cum a spus antevorbitorul meu, există multe întreprinderi foarte mici sau micro-întreprinderi care funcționează ca intermediari într-un mediu foarte competitiv și, pe de altă parte, există preocupările legitime ale consumatorilor care doresc să fie perfect protejați. Trebuie să ne asigurăm că realizăm acest echilibru și asigurându-ne astfel că, până la urmă, directiva privind distribuția de asigurări funcționează în interesul tuturor. Doresc să mai fac câteva observații. Este important, cred, să nu se folosească acest instrument uh, uh, pentru a face pe actorii interesați să nu aplice directiva. Trebuie să se acorde mult mai multă atenție preocupărilor inter, uh, intermediarilor mici și foarte mici pentru a ne asigura că pot să respecte condițiile finale. Și mă gândesc dacă e logic sau dacă e bine ca IOPA să facă diferențiere între clasele de asigurări, având în vedere că există diferențe mari între produsele de asigurare de viață și altele. Și aș reveni la cele spuse domnul Fox în ceea ce privește calendarul. Este scandalos faptul că în doar șase luni trebuie să se aplice prevederile. Nu este realist, cred, acest calendar nici pentru industrie, nici, așa cum a spus domnul Fox, pentru consumatori. Pentru ca instrumentele să fie testate eh, sau organele de reglementare să testeze uh, produsele. Cred că trebuie să se uh, regândească acest calendar înainte de adoptarea finală a măsurilor. Mulțumesc. Pot să dau cuvântul din nou uh, cui reprezentante EIOPA sau Comisiei, vă rog. I'll do my very best to... Mulțumesc. O să încerc să fac uh, tot ce pot pentru a acoperi toate subiectele abordate, dacă nu reușesc să-mi atrez atenția. S-a vorbit mult despre conformitatea cu legislația de nivel 1, da? Domnul Langen a vorbit de ce se poate uh, face cu uh, acele stimulente care, care par să apară pe fereastră atunci când sunt dat afară pe ușă. Suntem uh, conștienți de aceste lucruri și cunoaștem problematica. Dar, încă o dată, acea interdicție nu era intenția noastră, nici la început nu a fost și nici atunci când am prezentat versiunea finală în fața bordului. Nu în documentul nostru modificat ne exprimăm intenția ca piața să fie conștientă de anumite riscuri pe care le au consumatorii în anumite condiții cu aceste produse de asigurare, în funcție de informațiile pe care le primesc sau nu. Și apoi, mai mulți uh, deputați aici au vorbit despre acea listă neagră. Noi nu suntem de părere cum că noi am propus așa ceva în timpul consultărilor sau că ne-am dorit să facem asta prin intermediul ultimelor uh, consilieri sau orientări tehnice. Noi trebuie să vedem în ce condiții, în ce circunstanțe apare acest uh, aspect uh, detrimental sau dăunător nu listă neagră. Noi din experiență știm că nu e bine să ai vreo listă neagră de vreun fel. Nu. Noi, în proiectul de document, am, introdu- am introdus o așa numită metodologie în trei faze. În primul rând, trebuie să vedem când apare acest efect uh, dăunător care sunt riscurile respective, în ce circunstanțe și condiții în care, într-adevăr, anumite, anumiți distribuitori nu acționează în interesul consumatorilor. Apoi, riscul sporit de uh, efect negativ, ca să zic așa. Și, în sfârșit, am pus pe picioare un fel de evaluare orizontală ca să vedem ce factor determină creșterea sau după caz scăderea acestui nivel de acțiune negativă, detrimental impact. Și atunci am propus și soluții pentru a atenua acest gen de impact negativ. Deci avem o serie întreagă de măsuri care se ocupă de riscurile de stimulente, incitare, inducement și cum să le atenuăm. În ce privește legătura dintre conflictele de interese și acele stimulente, și aici am luat o serie de măsuri. Ce am făcut? Avem o listă de situații, o listă neexhaustivă cu situații în care pot să apară acele conflicte de interese. Și, de fapt, am lămurit legătura între normele generale privitoare la conflictele de interes și, pe de altă parte, tot ce înseamnă stimulente. Stimulentele pot să apară în condițiile în care apare și un conflict de interes, dar numai în anumite condiții, când acestea sunt prost gestionate. Faptul că există un conflict de interese nu înseamnă în sine că uh, lucrurile nu pot fi rezolvate. Avem deci această relație pe care am conceput-o și asta tot așa în două etape. În primul rând, ideea de a identifica stimulentele care pot să apară și apoi să existe proceduri adecvate care să gestioneze conflictul de interes respectiv. Într-o a doua etapă, să ne asigurăm că există o procedură adecvată pentru a vedea în ce măsură stimulantele au impact negativ, riscul ca consumatorul să fie păgubit pentru că uh, există conflict de interes sau pentru că s-au plătit sau dat uh, acele stimulente. În ce privește POG, produs și guvernanță. Aici s-a vorbit despre nivelul 1 de legislație, dar să nu uităm ce spune IDD. Asta permite comisiei să, uh, comisiei să aibă mai multe specificații când vine vorba de controlul produsului și guvernanța acestuia. Trebuie să existe niște aranjamente în acest sens. Așa se spune în text. Având în vedere acestea, noi credem că s-a respectat pe deplin uh, legislația sau normele de nivel 1. Doamna Stiller a pledat pentru acei uh, jucători, să zicem, mai mici. În canalele de distribuție pe piața asigurărilor există o mare, mare diversitate. Și asta înseamnă că este vorba de o piață extrem de diversificată și de asta și unică. Una dintre intențiile din spatele acestei directive era și aceea de a asigura un nivel echitabil de joc pentru participații pe piață și asta ne dorim și noi și atunci acești mai mici uh, distribuitori nu trebuie să fie scutiți de anumite cerințe. Există, bineînțeles, argumentul valid al proporționalității. Dorim să respectăm. El este construit prin tratate și este repetat fără încetare în măsurile pe care noi le luăm. Și la consultările publice unii au spus că poate că ar trebui să fim mai specifici și poate ar trebui scutite sau există derogări pentru anumite produse. Nu credem că asta e calea de urmat. Pentru că dacă dorim să avem un uh, teren uh, de joc echitabil, trebuie să fie reguli de joc echitabile, aplicabile tuturora Bineînțeles că principiul proporționalității înseamnă că trebuie să iei în calcul anumite circunstanțe individuale. Acestea fiind spuse, se aplică regulile respective în consecință. Încă o dată, terenul de joc echitabil este foarte important pentru funcționarea acestei pieți. Cât privește calendarul, care ne este dictată uh, prin normele de nivel 1, trebuie spus din capul locului că noi înțelegem că acest uh, calendar pare destul de restrictiv. Înțelegem asta. Și da, comisiei revine rolul de a face ceva pentru a modifica acest calendar atât de restrictiv. Însă, încă o dată, noi nu putem decât să respectăm la rândul nostru data limită din februarie. Și dacă facem asta, înseamnă că, într-adevăr, noi încercăm să respectăm, dar știm foarte bine că pentru toată lumea este un termen foarte strâns. Apoi, testarea pe consumatori. S-a spus că la ce privește documentația pe produsele de asigurare n-am făcut suficiente lucruri în acest sens. Știu că n-am vorbit mult despre asta, dar am făcut din potrivă foarte multe lucruri în acest sens. Am testat și retestat uh, aceste, aceste, um, aceste documentație în toate colțurile Europei. Avem un șantion uh, bun am făcut ceea ce ni s-a cerut să facem. Am cerut, uh, am testat uh, în toate colțurile Europei, uh, nord, sud, est, vest, în țări mai mici, în țări mai mare. Mm, am avut trei formate diferite pe care le-am prezentat și asta în funcție de fiecare etapă în care am lucrat. Nu știu ce puteam să facem mai mult și eu cred că având în vedere produsul final pe care l-am prezentat la sfârșit, documentul care a fost reținut este colorat, este frumos prezentat, e un sistem de întrebări și răspunsuri și cred că este un instrument care va atrage clienții cărora le place acest gen de format standard. Da, vreau să vă rog să încheiați, spune președintele. Da, în sfârșit Ultima observație. Cui se adresează această documentație? IPID, da, inițial era vorba de clienții cu amănuntul. La ei ne gândeam la început, când am uh, propus asta, dar poate să existe și alte categorii de um, clienți, poate mai mari, și depinde de ce produs vorbim, poate pentru anumite produse nu va exista această documentație. Mulțumesc, doamna Natalie Berger. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc pentru că uh, ne-ați felicitat pentru că la comisie am, avut, am ajuns la un acord recent cu Statele Unite. Am ascultat cu atenție ce ne-a spus uh, Uh, deputații astăzi. În ce privește conformitatea cu mandatul conferit de legislator, lucrurile sunt foarte clare. La nivelul 2 trebuie să existe conformitate de plină cu nivelul 1. Și știm asta foarte bine și când vom pregăti actele delegate nu ne vom depăși în niciun moment mandatul. Însă există aici un subiect care poate merita aprofundat E vorba de acea proporționalitate a aplicării. Noi dorim neapărat să ne menținem în cadrul uh, mandatului, dar nu este simplu întotdeauna să prevezi normele tehnice care uh, pot însoți implementarea unui principiu cum este cel al proporționalității și poate că lucrurile nu sunt atât de clare atunci când actele delegate sunt în pregătire. În ce privește calendarul pe care au la dispoziție părțile implicate pentru a pune în aplicare, bineînțeles că noi suntem uh, ținuți de ce spune legiuitorul când vine vorba de data finală de punere în aplicare a directivei. Și Imediat după intrarea în direcția direct, în, în, în um, intrarea în vigoare a directivei, am cerut avizul avi, uh, EIOPA, dar EIOPA la rândul său are nevoie de timp pentru a acorda acest aviz. Deci probabil că are nevoie de vreun an pentru a face acest lucru. Bun, acum depinde de noi să ne mișcăm cât mai repede posibil și noi și Parlamentul pentru ca să avem acest proces de monitorizare um, care să meargă cât mai repede posibil. Domnul Langen, pe scurt. Vielen O remarcă foarte succintă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, însă aș dori să revin la punctul privind conflictul de interese. La, pe pagina 54 a documentului care urmează să fie adoptat uh, luni este numită a, uh, plata unui comision unei uh, companii ce, și acest lucru este considerat a fi motiv pentru conflict de interese, ceea ce noi nu uh, am decis în textul directivei regulamentului și aș dori să rog EIOPA și Comisia să schimbe această precizare. Here. Mulțumesc. Putem să încheiem aici. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei și Agenția IOPA și aș dori să le cer să ne transmită documentul de lucru înainte de a, intra, de a fi adoptat, pentru că avem și noi echipă de negocieri și discuția trebuie să continue și nu dorim să obținem rez- rezultate negative la acest exercițiu de evaluare a actelor delegate. Vă mulțumesc foarte mult! Putem trece pe următorul punct de pe ordinea de zi, dar poate că putem să facem o pauză de un minut. So, let's move to point 16. Haideți să trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Un punct foarte interesant. EDIS. Amendamente. S-au primit peste 700 de amendamente. Era de așteptat așa ceva. Astăzi vom începe doar uh, amendamentele, discuția asupra lor. Dau cuvântul doamnei Esther de Lange imediat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc colegilor acelui nucleu dur uh, care a rămas aici uh, la această oră târzie și a primit, ca să fiu foarte precisă, 701 amendamente și ei m-au bucurat mult pe perioada de Crăciun. Și multe sugestii au fost uh, făcute de către colegi, multe îmbunătățiri foarte interesante și ele acoperă o serie întreagă de teme. Poate dimensiunile fondului DIF 0,8% din depozitele acoperite pe plan european, dar și național, împărțite jumii-juma. Există mai multe abordări. Unii sprijină ceea ce spune Comisia, alții acceptă abordarea Comisiei, dar nu le convine cifra. Unii spun 0,6%, dar uh, nu pe plan național, ci poate european, în toate orientările posibile. Domnul Lamberts își dorește ca să ajungem la 1% depozite acoperite, de pildă. Da, 1%. Și apoi să se împartă între nivelul european și cel național. În orice caz, mi se pare foarte pozitiv faptul că majoritatea colegilor de la Econ consideră că trebuie să existe cumva o împărțire între nivelul național și cel european când vine vorba de finanțare, în primul rând pentru a proteja acest fond și apoi pentru ca viețile uh, care funcționează bine să poată să continue să o facă, inclusiv uh, autoritățile naționale. M-am întâlnit cu DG FISMA înainte de vacanța de Crăciun. Le mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate la acel moment se vehiculau alte sume pentru acoperirea pe plan național, 0,1% dacă nu mă înșel. În orice caz, uh, raportorul din umbră vor trebui să abordeze aceste chestiuni. Unii doresc uh, um, să pun accentul mai mult pe DGS și mai puțin pe bănci, dar uh, nu putem să avem contribuții bazate pe risc pentru bănci, vreau să subliniez. Și apoi domnul, în amendamentul 661, domnul Lambert a vorbit despre uh, în ce măsură entitățile IPS pot cumva să participe la acest demers. Avem mai multe opțiuni de depozite de CSD. Ă, există mai multe opțiuni posibile, dar cred că pe plan național ar fi mai bine să se realizeze aceste, aceste asigurări ale depozitelor. Iar domnul Zimon spune că această opțiune trebuie într-adevăr ă, analizată la toate nivelele naționale, pentru că este cea mai ieftină și cea mai firească. În ce privește condiționalitatea, grupurile au exprimat uh, diverse opinii, așa cum era de așteptat. Eu aș fi de acord uh, cu adoptarea pachetului din noiembrie, alții mai stricți, ca și Silvi Gular, care nu poate să vină astăzi, spune că și-ar dori să avem o analiză completă a tuturor instituțiilor de credit înainte de faza, de prima fază, dar și înainte de ultima fază, alții spun că înainte de orice schemă EDIS să există o listare a cerințelor și condițiilor. Uh, nu sprijin așa ceva, înțeleg temerile exprimate, dar subliniez că cu cât uh, limităm mai mult partajarea riscurilor, cu atât avem o condiționalitate mai puțin strictă. Și deci trebuie să ne mișcăm repede cu EDIS. De pildă, dacă dorim în prima fază să acoperim acele uh, bunuri uh, pierdute, atunci trebuie să vedem uh, cum acționăm. Nu am o soluție finală să vă propun acum, dar cu siguranță trebuie să discutăm aceste lucruri. Apoi, condiționalitatea uh, bineînțeles, nu este o, o scuză ca să nu avem uh, EDIS. Unele propuneri sunt poate mai puțin nimerite, dar eu aș dori să le discut pe toate. Ca și Comisia în comunicarea sa și anumiți colegi au uh, legat aceste acțiuni de tratamentul prudențial al datoriei suverane. Domnul Lambert și doamna Weizsäcker au uh, vorbit despre reducerea altelor, altor limite de expunere în acest mix. În ce privește calificări, doamna Hupner s-a ocupat mult de acest subiect și îi mulțumesc. Am făcut multe, am primit multe, pre, propuneri, introdu, eh, multe propuneri interesante. Apoi domnul Fernandez, eh, în amendamentul 5-6, 506 ne vorbește despre o măsură pe care o preconizează și Comisia. În ce privește mm, domeniul de aplicare, avem foarte multe păreri. Unii spun că uniunile de credit nu ar trebui să fie acoperite de EDIS, alții spun că acest gen de entități din potrivă. Unii spun că băncile trebuie să intre în, la EDIS, la supravegherea de tip EDIS alții spun că din potrivă băncile nu au ce să caute aici. Ce privește filialele, s-a vorbit despre acea echivalență și cred că amendamentele de aici uh, sunt logice. Nu voi vorbi despre contribuțiile expost și nici despre partea fiscală. Uh, nu vreau să mă angajez prea mult, dar cred că, teoretic vorbind, aici ar exista avantaje, dar, încă o dată, dezbaterea încă nu este bine circumscrisă. Vorbim despre neutralitatea fiscală și așa mai departe. Dar uh, depozitele, asigurarea acestora, sunt ceva diferit. Mă refer aici la legislația în materie de insolvență. Deci, da, insolvența și ea trebuie abordată cumva în acest uh, demers. Însă și mai importantă este uh, acea abordare treptată. Dacă este să avem un EDIS și dacă dorim rezultate tangibile, este ceea ce îmi doresc, eu cel puțin, avem amendamentul 81 care promite finanțare suplimentară în caz de urgență cu continuă să există niște garanții uh, adecvate. Știu că mulți colegi urmăresc cu atenție acest dosar, dar trebuie să fie aten fim atenți la ce putem adăuga aici ca să nu fie ceva contraproductiv. În sfârșit, Aș face câteva observații pe marginea celor ce mi-au fost transmise de mai mulți colegi, nu sunt prezenți, dar au lucrat mult. Domnul Balț mi-a sugerat ceva în legătură cu contribuțiile bazate pe risc la nivelul 1. Nimeni nu și-a prins nasul în acest dosar foarte tehnic și complicat, dar mă bucur că cineva a făcut-o totuși. Apoi am primit 121 de amendamente de la o singură persoană este ceva de domeniul recordurilor. Foarte multe sugestii interesante, de pildă măsuri alternative de finanțare. Mă bucură asta, dar trebuie să existe o limită a ceea ce se poate face, a ce se poate finanța, de pildă 25%. Domnul Simon a avut foarte multe soluții elegante și constructive, încercând să reunească părerile mai multor grupuri politice. Îi mulțumesc și îi mulțumesc și lui Philip Lamberts pentru că ne-a transmis câteva amendamente excelente, mai ales cele pe care le-ai depus tu singur și știi ce vreau să spun. Dar vreau să spun că că amendamentul care vizează BERD mi-a atras atenția. Ne sugerai uh, sugera unui articol care uh, viza capitalizarea din precauție. Nu știu dacă vrem să ne complicăm viața, dar asta este. Și Silvi Gular ne-a transmis multe amendamente și ceva constructiv, de pildă o un document uh, informativ pentru cetățeni în legătură cu EDIS și care să le explice acestora ce beneficii aduce EDIS. Eu cred că este ceva simplu ce poate fi integrat în raport. Mm, cu asta am încheiat. Uh, m-am adresat azi dimineață miniștilor maltezi. Mă aștept ca ei să stimuleze în continuare uh, activitățile grupului de lucru tehnic. Ne vom mai întâlni și în februarie. Partea politică aproape că s-a încheiat din acest proces. La sfârșitul februarie, vă spuneam, vom intra mai mult în detalii în altă ședință raportorilor din umbră, dar nu ultima, dintr-o serie lungă. Unele subiecte vor fi mai spinoase decât altele. Vom avea nevoie de timp și dacă ceilalți sunt de acord, Poate că e o idee bună ca toți membrii ECON interesați să fie uh, informați în continuare de ce se mai întâmplă cu ce se discută la raportorii din umbră. Nu toată lumea de la Econ este interesată, dar pentru cei care sunt interesați am putea să transmitem aceste date. Vă mulțumesc și aștept și alte contribuții de la coleg. Highlighted how Mulțumesc uh, raportoarei care ne-a prezentat uh, aceste num- numeroase amendamente. Trebuie să recunosc că, din punct de vedere juridic, mă îndoiesc că unele dintre aceste amendamente sunt uh, acceptabile pentru că, de fapt, de fapt fac trimitere la alte subiecte, la alte texte uh, Uh, legislativă, însă, dincolo de această remarcă, aș dori să spun uh, uh, bun venit și reprezentanților Comisiei și începem discuția cu raportorii din umbră. Domnul Fernandez este primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc și eu raportoarei, raportorilor din umbră, Comisia Europeană, care sper că la sfârșitul dezbaterii noastre va avea ocazia să ia cuvântul. Amendamentele depuse de grupul SCD, cred că sprijină în mod clar propunerea Comisiei Europene, sprijină filosofia, ideea, filosofia acestei idei sprijină un proces pas cu pas pentru a ajunge la o asigurare completă a depozitelor bancare și sprijină de asemenea necesitatea de a finaliza Uniunea Bancară printr-un sistem european de asigurare a depozitelor care să reducă riscurile în rândul băncilor și în rândul entităților relevante din acest uh, domeniu. Oricum, plecând de la propunerea Comisiei Europene, am, am încercat să mai adăugăm elemente care, în, care, din punctul nostru de vedere, vor putea consolida propunerea făcută de Comisia Europeană. În primul rând, uh, am stabilit un calendar mai strâns pentru că suntem convinși că putem ajunge mai repede între, la, la etapa a treia. Deci, dezbaterea privind uh, un proces cu două etape sau cu trei etape nu este una foarte importantă pentru că sfârșitul Uh, celei de-a doua etapă, de fapt, uh, poate fi considerată a fi uh, a treia etapă. Deci cred că putem ajunge la sfârșitul acestui proces până în 2022 și cu posibilitatea, așa cum a spus și Esther de Langă, de a, de a adopta cât mai repede posibil, într-o perioadă rezonabilă de timp, propunerea făcută de Comisia Europeană. Dincolo de calendar am introdus și posibilitatea ca fondul de asigurare a depozitelor să fie folosit în scopuri alternative. Și acest lucru tocmai pentru a limita costurile unei crize bancare și nu pentru a impune costuri suplimentare. Am propus de asemenea extinderea uh, plafonului de 100 de mii de euro pentru plata unor compensații, așa cum se întâmplă în uh, directiva care guvernează asigurările, sistemele naționale de asigurare a depozitelor. Am introdus de asemenea un sistem care ar uh, permite depășirea într-un mod mult mai uh, controlat a SGD-urilor naționale. Din punctul nostru uh, de vedere, propunerea Comisiei nu este suficient de bună, pentru că ea ar lăsa total neprotejați consumatorii dintr-un stat, pentru că SGD-urile din, state, din statele respective nu respectă cerințele acestei directive. Acest lucru ar reprezenta o amenințare uh, importantă și ar submina uh, credibilitatea uh, mecanismului. Am uh, încercat să introducem și un uh, fond care poate fi folosit în cazuri uh, de, în cazuri de criză, un fond de rezervă și sperăm că și um, mecanismul unic de rezoluție va fi util din acest punct de vedere. Deci, în general, acestea sunt elementele principale ale amendamentelor depuse de uh, grupul politic al uh, socialdemocraților. Aș dori să spun uh, înainte de a încheia câteva lucruri generale privind dezbaterile viitoare. Există foarte multe propuneri care s-ar împăca foarte bine și cu un sistem de reasigurare. Din punctul, din punctul meu de vedere, însă un model de reasigurare ar putea să fie chiar mai uh, prost, pentru că într-un sistem de reasigurare, unde există aceste fonduri uh, naționale care calculează contribuțiile care trebuie să fie vărsate în fondul respectiv, așa cum uh, așa cum am discutat la ultimele reuniuni, deci contribuțiile uh, băncilor care trebuie să fie vărsate în fondul, în fondul respectiv de reasigurare ar putea duce la riscuri suplimentare. În termeni comparativ, anumite bănci uh, ar trebui să contribuie mai puțin la sistemul național de reasigurare în comparație cu uh, restul băncilor. Și astfel s-ar putea găsi într-un, într-o situație mai nefericită și nu s-ar garanta o, contribu- o contribuție echitabilă între toate băncile. Deci, pe parcursul negocierilor va trebui să clarificăm toate aceste aspecte, pentru că ne basăm pe, sistem, pe sisteme naționale de uh, reasigurare. Uh, și când vom discuta despre situația în globalitatea sa, ă, trebuie să verificăm ă, de la un caz la altul care sunt riscurile adevărate. Și ajung la o altă remarcă privind ă, condiționalitatea. Desigur, cu toții ne dorim să reducem riscurile asoci- asociate, însă nu știu dacă uh, prin condiționalitate vom reuși să evităm atât de mult cât ne dorim aceste riscuri. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că criza pe care, prin care trecem acum, care a dus la o criza Uniunii Bancare, a plecat de la situația băncilor, care a afectat apoi situația fiscală. Examinând ce se întâmplă în Grecia, situația fiscală din Europa se datorează uh, faptului că nu au putut fi verificate, controlate entitățile bancare. Deci trebuie să gestionăm mai bine riscurile entităților bancare pentru a evita ca aceste riscuri apoi să afecteze într-un mod negativ uh, bugetele naționale. Pentru că și crizele fiscale, uh, bugetare, pot avea un impact apoi uh, asupra sistemului bancar. Deci dacă um, ceea ce încerc să spun este să nu ne concentrăm doar pe o anumită dimensiune a problemei, pentru că băncile au fost cele care au transmis aceste riscuri statelor și trebuie să evităm repetarea uh, unui asemenea cerc uh, vicios uh, pe viitor. Și trebuie să controlăm și Uh, transmiterea unor asemenea riscuri uh, în sens invers, de la nivelul statelor înspre sistemul bancar, ceea ce ar duce din nou la o repetare a, a crizei financiare. Anumite elemente pot, când vine vorba de risc, uh, pot fi îmbunătățite în propunerea Comisiei Europene. Trebuie să evităm sporirea riscurilor care stau la, caz, la, la baza uh, crizelor uh, potențiale și sper că vom putea ajunge cât mai repede la încheierea acestui dosar și aștept cu nerăbdare uh, discuțiile cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, Sander Lunes. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze. Uh, îmi cer scuze raportare pentru că am venit cu, cu ceva întârziere la această de, uh, Uh, dezbatere. Finalizăm acum organizarea unui eveniment la care va participa Banca Centrală Europeană. Sunteți cu toți invitați de la ora 9 la 12 la hotelul um, uh, Renaissance. Uh, Jürgen Stark uh, va lua cuvântul, dar revin acum la subiectul dezbaterii noastre, Edis, după această pauză publicitară. Mulțumesc uh, raportoarei pentru munca sa pe acest dosar și aș dori um, să-mi permiteți uh, câteva remarci cu caracter general. În primul rând, nu cred că amendamentele depuse de noi uh, surprind pe cineva, pentru că, în mod repetat, am spus că trebuie să ne preocupe, în primul rând, reducerea riscului înainte de a ajunge în situația de a, de a partaja riscurile sau moștenirea pe care am primit-o. Deci responsabilitatea trebuie să aibă prioritate, după aceea trebuie să vină solidaritatea. În dezbaterea europeană s-a discutat despre unitate și diversitate, în ultimii ani despre solidaritate și responsabilitate. Pentru mine, pe primul loc trebuie să fie responsabilitatea, după, după ce urmează solidaritatea. Așa că acesta este principalul mesaj pe care dorim să-l transmitem, pentru că suntem convinși că înainte să, ajung, să putem ajunge la un sistem mai armonizat de asigurare, la un sistem de European de Asigurare a Depozitelor în cadrul Uniunii Bancare, trebuie să rezolvăm anumite chestiuni. Uh, situația uh, institutelor bancare prea mari pentru a da faliment, uh, problema creditelor neperformante și așa mai departe. Deci trebuie să mai rezolvăm lucruri pe plan european, pe plan național de asemenea și mă bucură să văd că prin multe amendamente colegii, anumiți colegi exprimă aceleași păreri chiar dacă nu în aceeași măsură, dar multe amendamente merg în aceeași direcție ca cea uh, uh, argumentată de mine. Cred că putem să facem mai multe pentru a reduce nivelul uh, riscurilor prin acest dosar. Al doilea punct. Aș dori să insist din nou asupra faptului că suntem de acord cu structura EDIS propusă de raportoare. Este un aspect cheie, aspect cheie pentru că această structură implică, în primul rând, responsabilitatea ca o condiție de manifestare a solidarității. Cred că amendamentele noastre reflectă această structură și rămânând la acest punct, din nou mă bucură faptul că tot mai mulți colegi uh, sunt convinși de această structură, uh, colegi uh, din uh, stânga și din dreapta spectrului politic uh, și mi se pare o evoluție interesantă. Mi se pare de, de asemenea foarte important să păstrăm un rol important uh, pentru SGD-urile naționale, nu pentru a avea doar o plasă de siguranță în situațiile de criză, dar aceștia sunt oamenii care dețin expertiza, știu ce se întâmplă pe propriile lor uh, pe propriile lor piețe, își cunosc uh, depo- uh, depozitarii și uh, trebuie să protejăm schemele de garantare a depozitelor existente acum care funcționează și care sunt într-o situație bună. În al treilea rând, din punctul de vedere al sprijinul, sprijinului cu lichidități. Din punctul nostru de vedere, EDIS ar trebui să fie echilibrat. Pe de o parte, trebuie să rupem această legătură vicioasă între datoria băncilor și datoria statelor, uh, datoria suverană și apoi să limităm uh, riscurile. Drept urmare, am uh, ales un sistem de furnizare de, sprijin, de, de, de, de lichidități cu 2,2% din, uh, din fond. Un obiectiv uh, cheie al EDIS ar fi ca depozitarii să-și primească banii înapoi, însă uh, pierderile sunt reglementate și de procedurile naționale de uh, insolvență și știm cu toții că există diferențe imense în, între ratele de recuperare în Uniunea Europeană deci acoperirea pierderilor, din punctul meu de vedere, trebuie să devină de, uh, trebuie să depindă de schemele naționale de garantare a depozitelor, pentru că acest lucru ar încuraja jurisdicțiile naționale să-și asume responsabilități sporite și nu i-am răsplăti pentru motivele greșite, nu le-am oferi stimulantele greșite dacă nu recurg la prevederile de insolvență existentă. Și ultimul punct, trebuie să recunosc că mă îngrijorează puțin uh, numărul mare de amendamente depus pe marginea chestiunii uh, fondului de rezervă. Haideți să nu uităm că orice formă a unui asemenea fond de rezervă ignoră uh, normele din tratate care uh, se referă la faptul că toate politicile fiscale trebuie să fie luate pe plan național, deci orice formă de creare a unui asemenea fond de rezervă trebuie să se desfășoare pe plan național. Dacă ne dorim un sistem total de garantare a, a depozitelor, a datoriilor tuturor statelor membre, ar trebui să găsim alte, alte metode și uh, mi se pare că raportoarea are idei interesante din acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, au fost depuse multe amendamente, avem multe lucruri de discutat, cred că fiecare dintre noi învățăm ceva nou în fiecare zi aștept cu nerăbdare o colaborare constructivă și mă bucură și uh, agenda propusă de raportoare pentru a începe dezbaterea acestor amendamente în următoarea lună. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, vă aduc aminte că în legătură cu backstop există o poziție unanimă în ECOFIN. Se discută doar momentul în care va trebui să apară un asemenea fond de rezervă, nu uh, dacă Mm, din partea al de noi nimeni prezent, dar acum cuvântul domnului Papa din Mulis din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei Esther de Lange, raportarea noastră. Permiteți-mi să încep cu câteva observații introductive. Mai întâi, Uniunea Bancară reprezintă un angajament nu doar din partea Comisiei, ci și din partea Consiliului și din partea tuturor grupurilor politice. Um, un angajament făcut în campania electorală pentru alegerile europene. Nu trebuie să uităm faptul că PPE-ul, în persoana domnului Juncker, a promis cetățenilor europeni finalizarea Uniunii Bancare cu al treilea pilon. De când a început această dezbatere, în această după masă, am impresia că o parte din uh, spectrul politic al parlament, Parlamentului face eforturi mari să frâneze, să amâne finalizarea Uniunii Bancare, care ar fi, ar fi finalizată prin punerea în aplicare, prin realizarea celui de-al treilea pilon. Am atitudine foarte critică față de propunerile comisiei, dar de această dată constat că propunerea doamnei raportor, um, la care au depus amendamente unii raportori din umbră, dorește să slăbească nivelul de ambiție al propunerii comisiei, dacă nu să o distrugă total. Ehm, de curând am discutat cu domnul Draghi și destul ne-a explicat că, din punctul de vedere al Băncii Centrale Europene, finalizarea Unirii Bancare prin al treilea pilon trebuie să aibă loc. Ehm, noile elemente aduse pe scena politică și economică internațională de ultimele revoluții politice, ne-ar obliga să accelerăm procesul, nu să-l frânăm sau să-l amânăm. Cred că ar fi o greșeală, mai ales uh, după ce domnul Trump a ajuns la putere și cu situația de incertitudine creată de multe uh, bănci uh, mari, cum ar fi Deutsche Bank avem o uniune bancară nefinalizată și trebuie să luăm măsuri împreună pe baza unui calendar pentru a îmbunătăți capacitatea instituțiilor europene să facă față problemelor care pot apărea. Reducerea riscurilor uh, bancare trebuie să meargă mână în mână cu acest efort și eu nu sunt de acord să vorbim mai întâi de reducerea riscurilor. Um, amendamentele pe care le-am depus, unele dintre ele împreună cu socialiștii și cu verzii, au scopul de a apăra uh, finalizarea celui de-al treilea pilon fără a submina obiectivul final. Pentru uh, a nu distruge sau nu face rău principiului Uniunii Bancare, care trebuie să aibă loc pe baza unui sistem complet de reasigurare pentru a permite uh, protejarea uh, deponenților mici și mijlocii peste tot unde funcționează sistemul de, sigura- de asigurare a depozitelor. Acesta este obiectivul amendamentelor pe care le-am depus. Dorim un sistem care să funcționeze perfect până în 2024, perfect armonizat cu sistemele naționale și în ceea ce privește fondurile de garantarea depozitelor, ele trebuie să fie capabile să prevină eventualele crize ale instituțiilor de credit. În fine, uh, sistemul uh, bancar are un rol esențial de jucat aici. Vom continua să participăm activ la acest dialog, să urmărim dezbaterea, să vedem încotro se va îndrepta propunerea comisiei și la următoarele reuniuni ale raportorilor din umbră și um, a întregii comisii vom face toate eforturile pentru ca să se avanseze în, în direcția cea bună. Mulțumesc. Urmează acum uh, Filip Lamberts de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta voi vorbi franceză. Dragi colegi, constat, citind amendamentele unora și altora, că există mai multe posibilități sau uh, suntem puțin ambițioși în ceea ce privește punerea în comun a riscurilor și reducerea lor, ceea ce uh, nu ne ajută suficient pentru ca un euro în Italia să aibă aceeași valoare ca și un euro în Germania, adică să finalizăm Uniunea Bancară. Sau, din potrivă, putem uh, să fim puțin uh, ambițioși în ceea ce privește reducerea riscurilor și foarte ambițioși în ceea ce privește punerea în comun a riscurilor. Dar, în ambele cazuri, nu vom obține o majoritate. Și alegerea noastră a fost să fim foarte ambițioși și în ceea ce privește reducerea riscurilor, cât și punerea lor um, um împreună pentru a ajunge pe de o parte la o situație care, o soluție care să funcționeze și care să obțină și sprijinul unei majorități în Parlament. Deci logica amendamentelor pe care le-am depus este aceea de a acționa în două faze, așa cum a propus doamna raportor. Într-o primă perioadă nu am, ne-am mulțumit cu o mutualizare a lichidităților, ci am adăugat un, o ajutorare între sistemele naționale de garantare a depozitelor în cazul unor pierderi uh, enorme și într-o a doua fază se prevede atât un ajutor la nivel de lichidități, cât și solidaritate pentru acoperi, acoperirea pierderilor încă de la primul euro Uh, cu o perioadă prevăzută de 3 ani în prima perioadă și de 4 ani pentru a doua perioadă, pentru a ajunge la un sistem complet funcțional în 2024 așa cum se propune de către comisie. comisie. Vă meți, mă veți întreba, dar care sunt condițiile pentru trecerea de la prima la a doua fază? Ei bine, condițiile ar fi puse în aplicare încă de la, ar fi realizate încă de la adoptarea acestui text legislativ, pentru că, așa cum a spus domnul raportor, propunem nu să așteptăm reducerea riscurilor, ci obligăm să se reducă riscurile prin consolidarea legislației existente. Doamna raportor, ați menționat faptul că dorim să suprimăm posibilitatea recapitalizării preventive pentru că observăm într-un caz vizibil în mass media în momentul de față, e vorba de banca Monte di Paschi, că se abuzează de conceptul de recapitalizare preventivă pentru a se evita o impunere a restructură, de restructurare unei bănci care are probleme structurale. Dar mai mult decât atât, prevedem în textele de reglementare a fondurilor uh, propriile băncilor, cum ar fi CRR și CRD, să se limiteze concentrarea expunerii la risc. Dorim să limităm și expunerea băncilor la riscurile de, de credite interbancare și așa mai departe. Deci dorim ca aceste măsuri să fie monitorizate, nu trebuie doar să le adoptăm încă de pe acum, ci trebuie să și verificăm pe teren dacă într-adevăr duc la reducerea riscurilor. Dacă nu, bineînțeles, legiuitorul trebuie să se pună din nou pe treabă și să modifice lucrurile. Un al patrulea element pe care îl subliniez și l-am ascultat pe Sandelun în legătură cu posibilitatea unui backstop sau um, furnizării unui, unui, unei plase de securitate de către autoritățile publice. Noi credem că aceste uh, plase de securitate trebuie să fie oferite încă de la început și am propus un text uh, care seamănă cu cele prevăzute în uh, directiva uh, privind uh, SRM și acesta trebuie să fie mecanismul european de stabilitate care ar oferi această plasă de securitate, de siguranță. Prin amendamentele noastre dorim să ne asigurăm că contribuțiile băncilor se vor baza cu adevărat pe riscuri, pentru că din experiența noastră, legislația privind mecanismul comun de restructurare a băncilor, băncile mari încă au impus, au scăpat și au impus băncilor mici contribuții mai mari decât uh, sunt contribuțiile lor la risc pentru a-și reduce propriile contribuții. Deci dorim să corectăm acest lucru și am spus acest lucru la amendamentele noastre și în același timp dorim să ne asigurăm că în cazul epuizării lichidităților din Fondul European de Garantare a Depozitelor, nu contribuabilul să fie cel care să plătească factura. Așa cum și un ultim element pe care l-ați subliniat, doamna raportor, și bine ați făcut, dorim să ca Fondul European de Garantare a Depozitelor să reprezinte 1% din depozitele acoperite, cu o participare de 0,8% din partea Fondului European și 0,2% din partea fondurilor naționale, care au dovedit că funcționează bine și ar trebui să participe în cadrul măsurilor alternative care au obiectivul de a evita o restructurare sau și mai rău un faliment. Deci, doamnă raportor, atunci când ascult contribuțiile colegilor și privesc amendamentele lor, îmi spun că veți avea o ecuație greu de rezolvat dacă obiectivul dumneavoastră este să obțineți o majoritate în legătură cu acest text. Aș dori să spun că dacă adoptați linia celor mai extremiști și mă refer aici la uh, cei din dreapta grupului dumneavoastră, cred că veți mulțumi pe unii, dar nu o majoritate. potrivă, dacă adoptați linia majorității de stânga, nu veți obține majoritate. Nu sunt nici măcar sigur că veți obține sprijinul grupului dumneavoastră în legătură cu o, grupă, cu o linie comună. Deci, singura soluție posibilă la această ecuație este, după mine, orbitorul este întrerupt. Deci singura mea sugestie este să încercați să obțineți sprijin pentru o abordare ambițioasă, pentru reducerea riscurilor și ambițioasă pentru mutualizarea riscurilor. Să obțineți astfel sprijinul uh, din partea grupurilor cu ambiții rezonabile, chiar dacă nu obțineți sprijinul tuturor, uh, tuturor grupurilor. Deci poate uh, chiar membrii unor grupuri vă vor susține și alți membri nu vă vor susține. Deci trebuie să aveți o abordare atât ambițioasă cât și în același timp rezonabilă. Știu că nu e ușor, dar sper că vom reuși uh, în spiritul de compromis promovat în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu vă faceți griji în legătură cu modul în care își stabilesc poziția celelalte grupuri. De la EFTD nu e nimeni. Îl avem însă pe domnul Anemans de la ENF. Mulțumesc, voi vorbi neerlandeză, care este și limba maternă a doamnei raportor. Nu știu ce, ce parte din PPE aș reprezenta dacă aș aș, aș, aș face referire la ce spuse de domnul Lambert. am depus un singur amendament care respinge propunerea Comisiei. Uneori suntem obligați să ne opunem unor politici. Trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Dumneavoastră credeți că moneda unică va supraviețui? Eu nu cred. În cadrul Brexitului, Brexitului ați făcut legătura în mod uh, dogmatic între libertăți, între cele patru libertăți, de aceea a avut loc această dezbatere în legătură cu moneda euro și deci avem o problemă conceptuală aici. Eu nu accept uh, ideea acestui sistem de garantare a depozitelor pentru că nu doar resping ideea monedei unice, ci și pentru că eu cred că această propunere face parte dintr-un tot. Se dorește ca armonizarea să înlocuiască, să slăbească sistemele naționale. Nu e vorba de transferuri, așa cum propuneți, și cred că sunt Și, în consecință, chiar dacă am multă admirație pentru doamna raportor, voi sper că nu se va întâmpla uh, cele dorite aici, de aceea am depus amendamentul meu. Mulțumesc. Îl am pe domnul Simon, care a cerut cuvântul din rândul celorlalți colegi. <laughs> Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportoarei pentru privirea de ansamblu extraordinară pe care ne-a prezentat-o la începutul dezbaterii uh, de acum. Aș dori să revin la un lucru important pentru noi toți, să avem o mai mare stabilitate în Europa și o premisă este uh, ca niciun stat european să ajungă într-o situație de instabilitate. În al doilea rând, prin toate măsurile pe care le decidem acum, trebuie să uh, ne asigurăm că din punctul de vedere al contribuabililor, din punctul de vedere al băncilor, al fondurilor, alegem soluția uh, care presupune costurile cele mai, uh, cele mai reduse, indiferent de mecanismul ales, de asigurare, de reasigurare și așa mai departe. Um, este vorba de transferul de fonduri uh, de, de fonduri dintr-un stat european pentru a uh, garanta stabilitatea dintr-un alt stat european. Și acest lucru însă nu trebuie să se întâmple destabilizând până la urmă uh, zona euro. Ce doresc să spun? Până acum, dacă într-un, uh, da, dacă într-un uh, stat uh, fondurile respective ajung într-o situație dificilă, este posibil ca și stabilitatea statului respectiv să fie afectată. Dacă creăm un sistem european, haideți să ne echipuim că există, există o criză bancară care aruncă în aer întregul sistem european. Să spunem că uh, 3, 5, 7 state sunt uh, afectate prin băncile lor proprii și ajungem în situația în care nu mai există, nu mai ține nimic nici pe plan uh, european, atunci o, o, să, o să ajungem la o navală dată asupra băncilor peste tot în uh, Europa, uh, pe care nu ne putem închipui în acest moment. Tocmai de aceea trebuie să precizăm o mărime, un uh, plafon dincolo de care avem nevoie de ceva care să meargă dincolo de acest fond european. Și este vorba de fondul uh, uh, respectiv, plasa de siguranță. Putem să discutăm de unde, de când intervine acest fond, însă trebuie să dispunem de uh, Um, un asemenea instrument, pentru că dacă nu, cred că există riscul ca alte state să fie infectate cu consecințe greu de calculat. Apoi, uh, măsurile care pot fi finanțate dintr-un uh, fond bazat pe risc, uh, trebuie să fim foarte atenți că și ca și aici măsurile alese să fie cele care presupun cele mai reduse costuri și am depus amendamente Uh, în acest sens. Apoi, transferul conturilor. În momentul în care uh, o instituție dă faliment, uh, este soluția cea mai avantajoasă. Deci, pur și simplu, o bancă dă faliment, toate conturile sunt transferate într-o altă instituție și costurile pentru transferul conturilor respective sunt acoperite din fondul respectiv. Este o soluție care reprezintă un avantaj și pentru uh, clienți. Nu are niciun cost financiar suplimentar, uh, pur și simplu contul său este transferat la o altă bancă, ceea ce se întâmplă astăzi în Europa în momentul în care uh, o bancă privată este uh, salvată, de exemplu, în statul din care provin eu. Cred că uh, trebuie să ne asigurăm că asemenea măsuri a transferului unor uh, conturi uh, au loc doar dacă sunt varianta cea mai uh, avantajoasă pentru a fi uh, plătită de uh, fondul respectiv. Însă trebuie să ne gândim la această situație și trebuie să uh, revenim la idei mai vechi ca acest fond să nu funcționeze doar ca plătitor de bani, ci să fie un instrument care să poată fi folosit inteligent în beneficiul uh, clienților și în beneficiul uh, stabilității băncilor din zona euro. Vă mulțumesc că uh, nu, nu este niciun alt coleg care să dorească să ia cuvântul, deci dau cuvântul Comisiei Europene. Bun venit uh, vecului nostru prieten, Mario Nava. Ai cuvântul. Everybody, all the raporteur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc și domnului raportor. Suntem uh, încântați uh, de munca depusă de doamna raportor, de Lange, de când am făcut și noi propunerile noastre și în toamnă ne-am întâlnit de mai multe ori și am lucrat foarte bine împreună. Împreună cu Patrick uh, Pearson, șeful echipei, și cu Andreea, de asemenea, mă găsesc aici. Asta arată cât de interesați suntem de acest proiect. Vreau să vă spun că acest proiect apărea deja în raportul celor cinci președinți și toți cei cinci președinți aveau acea idee, această idee care este centrul, în centrul atenției în raport. Comisia este bucuroasă că s-au primit multe amendamente, mai bine de 700. Asta arată că există interes, foarte mult interes pentru acest dosar. De asemenea, apreciem faptul că practic aproape toți parlamentarii uh, sunt de acord cu obiectivul final al schemei europene și acum problema este cu modalitatea aleasă. Mutualizare, asigurare, dar uh, este foarte clar că pe lângă o voce sau două mai disonante, majoritatea sunt de acord cu obiectivele acestui dosar. Noi am efectuat o analiză în profunzime uh, în toamnă și sperăm că asta va terminat și pe dumneavoastră să, să fiți de acord cu ea. Domnul Fernandez, domnul Simon și alții au menționat un lucru foarte important pentru noi. Și anume, ideea este nu, să nu renunțăm la ceea ce merge bine în Uniunea Europeană avem diverse sisteme bancare, care unele merg mai bine, altele mai prost. Știm care este specificul fiecăreia. Ideea este nu de a elimina aceste diferențe, ci de a ne baza pe modelele cele mai de succes. Uh, ideea cu schemele de garantare a depozitelor la care a vorbit, uh, de care a vorbit domnul Simon și de nivelul 3 de care a vorbit el sunt încă o dată măsuri uh, alternative, așa cum a menționat și domnul Fernandez. E logic. În ce privește modul în care, în, în care sau cum va arăta sistemul până la urmă, Știți care este părerea Comisiei. Noi dorim un sistem pe deplin mutualizat. Este ceea ce apare și în analiza de uh, impact. Aș dori să reamintesc câteva dintre motivele pentru care noi promovăm această idee. În primul rând, eficiența. Este clar că un sistem mutualizat este unul mai uh, eficient decât unul de reasigurări. Apoi, dimensiunile. Cu siguranță, un sistem mutualizat este mai mare, mai amplu decât unul de reasigurare. Mă refer la fondurile care ar putea fi puse la dispoziție pentru anumite situații. Și al treilea motiv se referă la funcționarea sistemului. Dacă avem un sistem european unic, funcționarea acestuia este simplă. Există fondurile folosiți. Prin metoda de reasigurare, în schimb, ce faci? Folosești sistemele naționale care se reasigură reciproc, atunci există un fel de cascadă a riscurilor care ar putea să submineze eficiența sistemului. Dar mai este un, o problemă cu acest sistem, e vorba de caracterul său echite, echitabil. Este ceea ce a spus și domnul Fernandez, și anume că caracterul echitabil este asigurat atunci când contribuțiile pentru atenuarea riscurilor sunt legate de riscuri și că ele trebuie să fie măsurate aceste riscuri la scara europeană și nu națională. E clar că dacă ești pe plan național, uh, riscul moral, moral hazard, crește. Pe când, dacă, când te găsești într-un sistem uh, mutualizat, acest gen de risc este redus. Acest uh, hazard a fost menționat uh, de multe lume și este prezent în multe amendamente. Cred că până la urmă este vorba de o proprietate matematică aici. Dacă ai întâlnit un fenomen și dacă ai reacționat la el așa cum trebuie, uh, atunci uh, lucrurile sunt clare. Acum doi ani am discutat despre mecanismul unic de rezoluție, am vorbit și am spus că și în acel caz riscurile trebuie calculate pe plan european. Deci, cred că, intelectual vorbind, este foarte greu să vii cu un argument uh, solid împotriva acestei idei. Încă o dată, caracterul echitabil al sistemului este ceva important pentru noi. Am văzut că avem și cetățeni uh, invitați aici în sală, ei au înțeles că vorbim despre banii lor. Deci, încă o dată, cât de echitabil este sistemul. Apoi, uh, încă două observații. Una se referă la calendar, la factorul timp. Aici e clar că trebuie găsit un echilibru între fezabilitate adică o abordare realistă și apoi caracterul uh, atractiv al propunerii. Data propusă de comisie pare să fie uh, îndepărtată, dar este totuși uh, o dată pe care nu putem uh, imagina, pe când 2029 este chiar o dată la care mul- puțin dintre noi ne putem raporta și imagina, și cred că de aceea cetățenii noștri nu prea pot să se proiecteze în timp până la acea dată. Apoi problema condiționalității. Ați vorbit despre asta, mulți de dumneavoastră, inclusiv uh, Filip uh, Lambert. Și da, e adevărat. Este un uh, lucru important și care este uh, important în economie acestui sistem, dar nu trebuie să deviem de la acest, de la acest uh, principiu. Trebuie să vedem dacă aceste condiții sunt realiste pe un orizont temporal de șase sau până la șapte ani sau dacă e vorba de o serie de condiții care cumva nu ajută mecanismul. Aproape toți, cu toții, ați vorbit despre propunere în general ca fiind ceva bun. Ea a fost conținută, vă spuneam, în uh, raportul celor cinci președinți. Ea a fost prezentată și în cadrul pachetului de reducere a riscului uh, de toamna trecută de la Consiliu. Am început negocieri propriu-zis uh, în decembrie și într-un ritm de cam patru zile pe lună noi uh, continuăm aceste negocieri într-un ritm alert aici la Parlament. Domnul uh, Lunec s-a referit la reducerea riscurilor, la partajarea riscurilor. Aceste lucruri ne preocupă și pe noi, bineînțeles și nu le putem eluda. Încă o dată, în concluzie, acesta este un proiect foarte important, foarte important pentru Comisie, foarte important pentru dumneavoastră, pentru Parlamentul European, de fapt pentru toate instituțiile europene. Însă, <clears throat> și mai important, este un proiect foarte important pentru cetățeni. Unii erau aici în sală astăzi. Ne bucurăm că sunteți uh, foarte activi pe acest dosar ne bucurăm de asemenea că avem un dialog foarte deschis cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră. Eu, echipa mea, vă stăm la dispoziție în următoarea perioadă, uh, pentru că, bineînțeles, cum vă spuneam, este o tematică foarte importantă. Mulțumesc foarte mult, Mario. Și da, cu toți suntem de acord că este vorba de un dosar uh, important, orice ar fi. Și, bineînțeles, uh, îl luăm în serios și noi. Unii au depus și 40 de amendamente, deci uh, asta e clar. Doamna raportor are cuvântul final. Da, în primul rând vreau să mulțumesc, deci, domnului raportor, cele 40 de amendamente, pentru că e clar că mi-a îngreunat și mai mult viața, că viața mea nu este prea ușoară, dar uh, foarte clar, mesajul dumneavoastră este clar din amendamente. Și în concluzie, pot să spun că după ce am auzit pe toți cei care au vorbit aici, se pare că toată lumea este gata să se pună pe treabă, toată lumea își dorește rezultate, dar sunt poziții diferite în ceea ce privește calendarul și condiționalitatea, etc. În ce privește riscul pe plan european și mutualizarea acestuia, aș dori să spun mai ales lui Fernandez și grupului său că în ambele sisteme se poate calcula sistem, uh, riscul pe plan european, fie în sistemul uh, Comisiei, fie în celălalt. Și haideți să pornim de pe această bază. Și am primit mesajul dumneavoastră oricum. Nu cred că europenii sunt foarte atenți la date Cred că europenii din nordul Europei și până în sudul acesteia sunt mai mult interesați de sisteme care funcționează, care dau rezultate. Și părerile noastre sunt foarte diferite astăzi, este clar. Trebuie cumva să găsim o cale de mijloc și să ieșim din aceste amendamente cu ceva care să convingă pe toată lumea din nordul, sudul, estul și vestul continentului cum că este ceva interesant acest sistem. Și este clar că este ceva grozav de complicat. Dacă stăm cu toții fiecare în colțul său pe plan național, nu vom ajunge nico- nic- nicăieri. Este un dosar complicat și, încă o dată, nu e vorba de un dosar care să dea rezultate numai într-o țară, ci în toate. Trebuie văzută și demonstrată plus valoarea conferită de acest sistem. Iar domnul Aneman s-a spus ceva și dacă ar fi să reacționăm, dacă ne uităm la zona euro, la Uniunea Europeană, am depășit și spulberat multe obstacole în calea mobilității cetățenilor și așa mai departe, dar se pune întrebarea ce protecție am uh, căpătat. Numai piețele sunt protejate astăzi sau și cetățenii? Trebuie să avem uh, drepturi și protecție nu numai și nu pentru piețe mai ales, ci pentru cetățeni. Și iată ce interesează lumea, indiferent unde se găsește în Europa. Nu zic că vom avea un sistem mutualizat mâine, dar nu trăim într-o lume ideală. Dacă mă gândesc la insolvență, dacă mă gândesc la rata de recuperare, așa cum este a prezentă de la o țară la alta, este clar că valorile de care vorbim sunt atât de diferite, cel puțin calculate în valoarea lor de acum, încât este foarte greu să faci o astfel de comparație. Iată de ce am zis că este important să vedem cum stăm și cu legislația insolvenței, pentru ca lucrurile să fie clare. Din păcate, dragi colegi, toate sunt legate între ele și în ce privește EDIS, și spun asta nu ca să mă scuz, aș spune că noi trebuie să determinăm la condiționalitate ce contează cel mai mult nu să venim să inventăm nu știu ce condiții, pentru că dacă nu, Eris nu va avea, vedea niciodată lumina zilei, ci trebuie să facem o prioritate a urgențelor. Și, în sfârșit, reiau ce am spus la început, cu cât mutualizezi mai mult, cu cât treci de faza de lichidități, cu atâta trebuie să te ocupi de reducerea riscurilor. Este primul echilibru care trebuie atins propunerea mea era ca cel puțin într-o primă etapă să mergem foarte repede cu mecanismele de reducere a riscurilor care există, deci, și poate trebuie modificate lucrurile aici și poate chiar modificat calendarul. E vorba aici de vase comunicante, mi-e teamă, deci să ne așternem pe treabă cu siguranță cu toții ne dorim să existe până la urmă și rezultate tangibile. Mulțumesc foarte mult, aveți calendarul uh, care a fost uh, menționat de doamna uh, raportor. El depinde, bineînțeles, și de modul în care merg negocierile. Le urmărim cu atenție. Punctul 17, diverse. Nimic, se pare, n-am nicio anunțuri. Ultima, următoarea ședință pe 6 februarie de la ora 3 după masă încolo. Vă mulțumesc foarte mult!